Uh, good morning, everybody. Could we um, take our places? Bună dimineața tuturor. Haideți să începem prima parte a întâlnirii de azi, din dimineața aceasta. Uh, bun venit la reuniunea noastră. Am câteva comunicări, însă voi aștepta până când vor fi mai mulți colegi prezenți, fără îndoială se va întâmpla în momentul votului, așa încât voi face comunicările atunci vom trece la primul punct de pe ordinea de zi, un punct special. Ca și comisie vom asculta un raport în legătură cu uh, grupul STOA al Parlamentului European, care funcționează în numele tuturor membrilor și tuturor comisiilor Parlamentului și se ocupă de știință și tehnologie. Comisia noastră este într-o poziție destul de neobișnuită, în care cei doi vicepreședinți STOA sunt membri ai acestei comisii. De aceea, noi am primit primii acest raport special. Acum îi voi da cuvântul colegului meu, Antonio Correa de Campos, care este primul vicepreședinte al STOA, pentru a ne prezenta uh, activitatea STOA din ultimul an. Aveți un dosar destul de complet și voi adăuga doar câteva uh, informații în legătură cu câteva proiecte în care sunt implicat în mod specific. Pentru că Parlamentul își asumă rol de lider în unele din proiecte. Dacă priviți fișa colorată din dosarele dumneavoastră, pe care o vedeți pe ecran. Din păcate nu veți putea citi din cauza că literele sunt prea mici. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul lui Antonio pentru această prezentare. Mulțumesc, Malcolm. STOA este compusă din cinci comisii din Parlament Uh, atribuția sa primă este de a reprezenta aceste cinci comisii. Toți membrii respectivi sunt membrii ai Parlamentului. Această comisie pentru opțiuni de uh, evaluare a științei și tehnologiei este menită să uh, facă o analiză obiectivă a problemelor tehnologice, nu doar pentru Parlament, uh, ci și pentru comisii și subcomisii. Ideea este de a consolida și a dezvolta relațiile între Parlament și uh, oameni de știință, precum și lumea tehnologică. De asemenea, promovarea dialogului cu comunitățile științifice naționale și internaționale. Uh, are legături și cu activitatea parlamentelor naționale din acel, acest domeniu. Lucrează, de exemplu, cu Oficiul pentru Asesare Tehnologică din Statele Unite. De asemenea, colaborează cu organisme, organisme din Germania și din alte state. Studiile grupului STOA întocmește studii. Bineînțeles că nu are experiența tehnică pentru a efectua aceste studii, însă poate contracta anumite alte organisme. Astfel se contractează studiile de la comisii multidisciplinare. Pentru a vă da câteva exemple, în legătură cu diversele subiecte care sunt acoperite de aceste studii. Uh, examinăm sănătatea, îmbătrânirea, organismele modificate genetic, biodiversitatea. Acestea sunt doar câteva exemple din multe alte. Un element foarte important al activității STOA, foarte vizibil, este prezentarea anuală de obicei la sfârșitul fiecărui an calendaristic, între noiembrie și decembrie. Anul acesta prezentarea va avea loc în 7 decembrie. E o prezentare anuală la care invităm personalități de anvergură internațională. Anul acesta l-am invitat pe domnul. Anul trecut l-am uh, invitat pe Sir Berners-Lee, care este considerat inventatorul internetului. Um, prezentarea de acest an uh, privește posibilitatea unui viitor gratuit și liber. Uh, vom avea un invitat laureat al Premiului Nobel în 1994 în domeniul chimiei. Această prezentare anuală este un eveniment major și v-aș încuraja să fiți prezenți la conferința respectivă, dacă puteți. Există o serie de proiecte pe care le puteți vedea pe ecran. Acestea se referă la dezvoltarea umană, opțiuni de politici pentru dezvoltarea sistemelor, uh, drepturi de proprietate intelectuală și brevete în Europa. De asemenea, există proiecte în legătură cu o viitoare strategie în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, studiem Eh, schimbarea climatică, schimbările din uh, obiceiurile alimentare și alte aspecte, cum ar fi resursele naturale și noi tehnologii pentru statele în dezvoltare. De asemenea, bunăstarea animalelor este un subiect care ne preocupă. În momentul actual, eh, desfășurăm un proiect în legătură cu nanosiguranța Uh, evaluare urbană, tehnologică, transfrontalieră, uh, acordăm cunoștințe organismelor publice, posibilități tehnice pentru a îmbunătăți interoperabilitatea tehnologică, transferul de date și așa mai departe, uh, știința din secolul 21 și, de asemenea, un proiect pe care am reușit să îl aprobăm care va fi un program extrem de participativ. Noi funcționăm în următorul fel. Membrii Consiliului STOA prezintă programe care, pe care îi interesează. Aceste programe sunt evaluate de către Consiliul STOA. Unele proiecte sunt foarte complexe, altele sunt simple, cum ar fi ateliere sau schimburi de informații. Pe baza inform- interesului membrilor uh, Consiliului decidem care vor fi proiectele uh, care vor fi adoptate. Asigurăm și transparența totală a criteriilor de selecție. Vom avea proiecte în legătură cu gestionarea durabilă a resurselor naturale, transport uh, ecoeficient, guvernare electronică și probleme de securitate, securitatea legată de aeroporturi, de, de asemenea, sunt probleme destul de actuale în momentul acesta. Noi încercăm să impulsionăm uh, procesul de audiere a oamenilor de știință. Încurajăm oamenii de știință să colaboreze cu eurodeputații Uh, încurajăm uh, rețelele inteligente în domeniul energetic și uh, avem proiecte energetice în zonele frontaliere. Vom avea și un atelier în domeniul dioxidului de carbon și alternative de carburanți. Anul trecut a fost anul mondial al astronomiei. bineînțeles că nu putem coordona 100% proiectele cu anii respective. însă am încercat să dezvoltăm câteva proiecte în acest sens. Am uh, avut și un seminar în legătură cu tipul de drept de autor care este uh, potrivit pentru Europa. Aceasta este datoria noastră ca și Comisie STOA. Orice membru al Parlamentului poate să sugereze proiecte Nivelul de complexitate poate să difere. Proiectele sunt ulterior evaluate și încercăm să decidem care vor fi proiectele cărora li se va da curs. Deseori, proiectele de pe, despre care auzim pe coridoare devin parte a programului oficial al STOA. Mulțumesc. Câteva cuvinte în plus, pentru că cred că prezentarea ta a fost foarte completă. În ceea ce privește planul de proiectare, avem câteva proiecte legate de informa- tehnologia informației și guvernarea electronică. O problemă care ne preocupă din ce în ce mai mult, în special acum când ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre ceea ce se numește cloud computing. Există uh, probleme discutate în legătură cu securitatea datelor la nivel transfrontalier. Ajungem și într-o epocă în care avem diverse dispozitive care sunt conectate la internet. Am avut și un raport anul trecut în legătură cu internetul obiectelor, în care se referea la obiectele ele- electronice. Grupul STOA se vede ca o completare la munca comisiilor individuale, însă uh, are și o privire transversală, integrată în legătură cu uh, viitorul științei și tehnologiei, care poate să aibă impact asupra activității noastre. Uh, completează felul în care ne folosim bugetul de cercetare. Noi cred că am fost extrem de eficienți în folosirea resurselor. Comisia STOA ne dă uh, posibilitatea să completăm activitatea noastră legislativă imediată. Alte idei pe care le-aș prezenta ar fi că acum am integrat în fiecare proiect STOA o prezentare publică uh, din partea cercetătorilor, în care facem o evaluare între egali. Uh, și acești oameni de știință vin și evaluează analiza cercetătorilor noștri. Dezbaterea respectivă este extrem de utilă pentru că uh, puteți să vă faceți o părere în legătură cu problemele controversate și diversele opinii științifice. Noi trebuie să reflectăm cazurile în care există dezacorduri, în care nu există o opinie sigură în legătură cu viitorul. Noi încercăm să creăm o foaie de parcurs uh, pentru dumneavoastră ca membri uh, în încercarea de a duce mai departe activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult, Antonio, vă mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă are cineva vreo întrebare în legătură cu activitatea STOA? Da, Catherine? Thank you, Antonio, for that presentation. Mulțumesc, Antonio, pentru această prezentare. Cred că STOA uneori este o resursă uitată de mulți eurodeputați. Aș dori să clarific niște lucruri. În traducere se spunea uh, că uh, fiecare eurodeputată are ocazia să facă ceva. Uh, aș dori să clarific acest lucru. Așa, așa este? Pentru că știm, acesta este și anul european uh, al astronomiei și ar trebui să ne gândim ce am putea face și în acest sens. Apoi avem uh, uh, de asemenea preocupări în domeniul sănătății. Ar fi interesant să vedem cu ce propuneri putem veni și să vedem cât durează din momentul în care un eurodeputat înaintează o propunere până în momentul în care aceasta ajunge subiect de cercetare. Mulțumim, Antonio. Mulțumesc, uh, Catherine. Evident, uh, uh, STOA nu poate să acopere preocupări specifice ale um, eurodeputaților. Și am aceeași preocupare ca și tine. Însă cred că ar fi interesant pentru Parlament în întregimea sa ca um, acest uh, birou să se ocupe de subiecte importante care sunt uh, extrem de importante, dar care nu pot fi gestionate la nivel uh, individual. Însă, dacă ne gândim la bolile neurocerebrale, să spunem, e bine, acestea reprezintă un grup de preocupare în domeniul sănătății și aici uh, cunoașterea și uh, tehnologia se îmbunătățește constant și aceasta este o preocupare pentru STOA. Mulțumesc! Aș dori să adaug ceva la asta din perspectiva lui uh, Catherine. Avem acum bugetul pentru 2011, a fost deja alocat în întregime, pentru că proiectele sunt proiecte pe termen lung și noi încurajăm anumite idei, însă nu garantăm că ele vor fi implementate și pot, poate totuși ar putea însă să fie combinate într-un proiect mai vast. Um, Comisia uh, a făcut deja uh, anumite studii, ne lansează idei, uneori uh, ne dăm seama că avem idei foarte multe și avem nevoie de mulți experți care să acopere aceste subiecte. Încercăm să ne satisfacem clienții pe cât posibil. Uh, nu e așa, Antonio? Însă nu întotdeauna putem să îndeplinim toate așteptările. Bănuiesc că și comisiile, sincer, ar trebui să facă o parte din această muncă. Mai sunt uh, comentarii din partea altor uh, colegi? Atunci uh, Vă rugăm să vă gândiți la toate aceste lucruri, să țineți legătura cu noi și um, peste un an vom reveni cu un nou raport și vă vom spune exact ce facem atunci și care sunt proiectele cu relevanță pentru această comisie și vom uh, găsi o ocazie de a prezenta lucrurile în cadrul unei ședințe a comisiei noastre, dacă toată lumea este de acord, evident. Mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem atunci la primul punct important al activității acestei comisii de astăzi. Am uitat să vă solicit în mod formal să adoptăm o ordine de zi, așadar bănuiesc că trebuie să o facem acum. Bănuiesc că toată lumea este mulțumită de program. Și aș dori să vă anunț în același timp, în mod formal, faptul că procesele verbale ale reuniunii de pe 2 septembrie v-au fost transmise și dacă doriți să aduceți modificări la acestea, Vă rugăm uh, să subliniați acest lucru secretariatului uh, până mâine, joi. Și dacă nu sunt uh, modificări, atunci ele se vor considera adoptate. Voi mai face și alte anunțuri, însă când toată lumea va fi prezentă. Acum aș dori să trecem la un dosar foarte important, care ajunge acum în cele a doua lectură, regulamentul privind comercializarea produselor destinate construcțiilor. Este un proiect extrem de important pentru piața internă, crucial chiar, care a fost uh, uh, discutat intens în mandatul anterior și pot să vă spun acum cu mulțumire că Catherine Stiller s-a uh, hotărât să preia uh, această temă din nou și să fie raportor pentru noi pentru cea de-a doua lectură. Uh, Dosarul ne-a fost uh, transmis, uh, Catherine a fost extrem de uh, activă, a lucrat împreună cu raportorii și aș dori să ne prezinte recomandările sale pentru cea de-a doua lectură, contextul acestora, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră. Cred că Hans-Peter Mayer e deja aici, Cristian Bușoi nu este aici, vorbește cineva în numele său. Doamna Ruler este aici, doamna McClarkin nu este, însă cred că va sosi și domnul Salvini. Aceștia sunt raportorii din umbră. Fără să spune mai multe, Catherine, îți dăm cuvântul pentru a ne prezenta ideile clare în legătură cu cea de-a doua rectură. Mulțumesc, Malcolm! Mulțumesc pentru această prezentare în mod normal terminăm cu calendarul, o prezentare însă eu începe cu calendarul pentru că acesta este foarte strâns. Săptămâna viitoare avem un uh, atelier de lucru, marți, uh, apoi 1 uh, octombrie este pe 1 octombrie, pe 19 octombrie avem termenul de înaintare a amendamentelor, adoptul, adoptarea și votul vor fi pe 8 noiembrie și apoi sperăm că vom ajunge în plenară în prima sesiune din ianuarie. Uh, vroiam uh, doar să se înțeleagă foarte clar care este uh, calendarul înainte să începem. Aș dori să încep prezentarea cu un citat din Robert Frost, unul dintre poeții mei preferați, care spune că gardurile bune fac vecinii buni. Însă, în Uniunea Europeană încă sunt prea multe garduri, prea multe bariere în domeniul construcției. Și, din păcate, bunii vecini încă folosesc reguli uh, tehnice pentru a opri uh, circulația liberă a bunurilor din domeniul construcțiilor. Domnul uh, Monti, uh, în raportul său, uh, spune că Europa este încă într-o fază în care construiește piața, în care dărâmă bariere în calea activităților transportariere și defrișează buruienile de la nivel național și rezistențele corporative. Dacă ne gândim la dimensiunea industriei construcțiilor, putem să înțelegem care este importanța sa. Sectorul de construcție este una dintre cele mai mari uh, industrii și reprezintă până la 10% din PIB și 15,5% uh, din uh, capital. Și uh, angajează în total 20 de milioane de oameni, 92% dintre uh, companii sunt uh, companii mici și mijlocii și e clar aici uh, că uh, IMM-urile uh, susțin practic economia. Trebuie să recunoaștem însă nevoia unei siguranțe a acestor lucrători uh, și a unei asigurări în caz de accident. Sunt uh, statistici uh, uh, din partea autorității germane de sănătate care ne spun că un muncitor din 5.000 suferă de un accident fatal în timpul muncii. Criza economică a lovit și industria uh, construcțiilor uh, uh, europene. Foarte multe companii au dat faliment și lucrătorii și-au pierdut slujbele. Trebuie așadar să consolidăm acest sector și orice inițiativă în acest sens este bine primită. Putem trece la slide-ul următor. Ce face CPR-ul? Ei bine, elimină barierele tehnice din calea comerțului în domeniul construcției, oferă Uh, o bună piață în domeniu, uh, standarde europene armonizate și proceduri simplificate care folosesc uh, documente tehnice specifice. Și acronimul pentru acesta este STD. Sper că lumea nu va face confuzie aici cu un alt acronim, tot STD. Doream să enumerăm uh, o parte dintre termenii tehnici de care ne lovim în contextul acestei uh, directive pentru a clarifica uh, lucrurile. Nu le voi enumera pe toate, însă credeam că este important să apară termenii tehnici în acest slide. Ajungem acum la punctele centrale ale raportului meu. Vom începe cu declarația de performanță, marcarea CE. S-au adoptat însă uh, derogări de la această declarație, pentru că sunt situații în care nu este obligatoriu să adăugăm acest marcaj CE uh, la, la anumite produse. Știm că asta se poate întâmpla doar în legătură cu produsele din uh, sistemul 3 și 4. Sunt niște chestiuni care vor asigura un teren de acțiune echitabil pentru toată lumea și un mediu sigur. Până la urmă avem de, o, avem uh, de a face cu o nuanță față de um, intențiile Consiliului. În prima uh, lectură n-am avut o poziție foarte puternică și eu uh, am pornit de la abordarea din prima lectură pentru a ajunge la acest text pentru cea de-a doua lectură. Știm că Asbestul uh, este dăunător asupra uh, celor care locuiesc în clădiri construite din asbest sau uh, asupra lucrătorilor din domeniul care operează cu acest material și trebuie să ne asigurăm în acest context că substanțele periculoase sunt etichetate așa cum trebuie și asta ar reprezenta un pas în direcția cea bună. E important să avem și un tabel cu asemenea substanțe pentru că asta ne va ajuta uh, pentru menținerea sănătății lucrătorilor și pentru transparență. În ceea ce vește punctul de plecare, uh, punctele de contact pentru produse, există asemenea puncte de contact la nivel național unde oricine se poate interesa în legătură cu produsele uh, de construcție care circulă pe piața internă. Aici se analizează și uh, evoluția produselor inovatoare în domeniu. Cunoaștem uh, aceste lucruri în uh, comisie, l-am susținut, însă să fie clar faptul că uh, statele membre trebuie să organizeze așa cum trebuie aceste puncte de contact, acestea trebuie să fie imparțiale și să fie uh, pur și simplu distanțate de orice organism uh, național. Trebuie asigurată independența și transparența acestor puncte de contact și a punctelor de evaluare naționale și e clar că transparența încă mai trebuie promovată. Uh, organismele uh, de luare a deciziilor trebuie să înțeleagă uh, că e nevoie de transparență și trebuie să existe și consecvență aici grupurile tehnice și organismele de standardizare trebuie să se asigure de faptul că nu există uh, în activitățile lor conflicte de interese. Statele membre uh, trebuie să se asigure că uh, membrii Comisiei de Evaluare în Construcții nu se află în asemenea situații de conflict de interese. În ceea ce privește reciclarea produselor uh, din domeniul construcțiilor, uh, cred că există foarte mult potențial de creștere. E important să subliniem uh, sprijinul nostru pentru reciclarea produselor și pentru promovarea acestor produse reciclate, pentru a putea să ne atingem niște obiective mai vaste în domeniul schimbării climatice. Uh, aș dori să sfătuiesc membrii comisiei noastre să viziteze șantiere de construcție sau uh, fabrici de produse de construcții și uh, să se întâlnească cu oamenii de acolo, să afle exact cum stau lucrurile. În zona din care vin eu este un premiu ecologic care e acordat companiilor care folosesc produse reciclate. Și e clar că lucrurile se mișcă bine în aceste zone, în acest context. Uh, și în acest domeniu s-au dezvoltat mai multe companii care au succes, așadar fiecare, din, uh, fiecare în zona noastră putem să aducem relevanță acestui uh, raport și ar fi util ca membrii să viziteze acest tip de companii. În ceea ce privește uh, sănătatea și siguranța în domeniul construcțiilor, acest subiect trebuie subliniat și uh, E clar uh, că în continuare mor prea mulți uh, oameni în domeniu uh, la muncă. Trebuie să asigurăm un nivel înalt de protecție pentru lucrători și pentru cei care folosesc clădirile. Am menționat în raportul meu comunicarea electronică, care cred eu este foarte importantă. Trebuie să folosim noi metode pentru a îmbunătăți piața unică din domeniul construcțiilor pentru viitor. Așadar, în general, am încercat să avem o abordare echilibrată a poziției comune, să subliniem domeniile în care noi aveam o perspectivă specifică în primă lectură ca Parlament și în legătură cu cele șase subiecte pe care le vedeți pe ecran, e bine, ele sunt punctele focale ale raportului meu. Colegii mei știu că vor avea timp să analizeze raportul, mai ales dacă sunt interesați în legătură cu acest subiect. Evident, raportorii în umbră sunt interesați, dar poate sunt și alți colegi. Aș dori să mulțumesc uh, lui Helen Francisco din partea secretariatului pentru că ne-a ajutat, uh, asistentul meu Steven, de asemenea și Consiliul și Comisiei. Uh, pentru că cred că în cadrul acestui proces a fost important să avem dialog și deschidere și uh, exact asta am încercat să facem, să fim deschiși, să organizăm dialoguri și să ajungem la un consens. E un raport tehnic, dar eu cred că e unul uh, foarte important pentru viitorul industriei uh, construcțiilor în Europa. Mulțumesc, domnule președinte, și de-abia aștept să văd ce au de spus și raportorii din umbră. Styler, for, um... Vă mulțumim, doamnă Styler, pentru explicațiile deosebite de simple, de unei teme foarte complexe. După cum sugerați și dumneavoastră, ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce facem și să fim foarte concentrați. Vreau să-i urez bun venit domnului Vexan din partea Consiliului, din partea președinției. Cred că domnia sa se ocupă de acest dosar. Uh, îi urez bun venit din nou și uh, sper să ni se mai alăture. De asemenea, vreau să-i urez uh, bun venit domnului Cozicu din partea DG Enterprise. Vom avea intervenții din partea Comisiei și Consiliului. Bineînțeles, Consiliul în special uh, își dorește un acord final. Însă, mai întâi de toate, domnul Hans-Peter Mayer, mai apoi doamna uh, Ruller, în calitate de raportor din umbră, mai apoi domnul Kreutzmann în numele domnului Bușoi și doamna Weisker, iar uh, și de asemenea domnul uh, Schwab. Însă începem cu domnul Hans-Peter Mayer. Mulțumesc, Malcolm, stimați uh, colegi ați uh, observat cu câtă intensitate și câtă competență lucrează doamna raportor la acest raport. Este o onoare și o plăcere pentru mine să lucrez alături de ea în calitate de raportor din umbră și am muncit într-adevăr împreună. Este vorba aici despre o problematică a pieței interne, o armonizare care să facă posibilă utilizarea acelorași Uh, acela, aceluiași tip de terminologie în toate statele membre. E o misiune puternică, uh, dificilă, pentru că știm că tradițiile în ceea ce privește construcțiile sunt diferite în statele membre. Prin urmare, intensitatea muncii trebuie să fie uh, una mare. A fost deja și va fi pe viitor. Am avut o serie de discuții cu lobbyiști, Doamna raportor uh, și de asemenea ceilalți raportori din umbră au organizat astfel de discuții. Practic, problematica este aceea a uh, liberei circulații a mărfurilor și, de asemenea, a serviciilor. Acestea sunt uh, punctele esențiale ale dosarului. Doamna raportor vorbea și despre, despre protecția muncii în domeniul în domeniul construcțiilor și ne dorim și în acest domeniu un, uh, o definiție comună. Cu siguranță vom avea de-a face cu o serie de amendamente. De fapt, am, uh, ne-am uh, concentrat deja atenția asupra acestor uh, amendamente care cereau o mai mare claritate a definițiilor. De asemenea, am organizat, uh, vom organiza în curând o audiere, doi experți vor veni în fața noastră pentru a vorbi despre acest domeniu. Ne dorim, practic, o terminologie comună în acest domeniu care să ușureze colaborarea transfrontalieră. Aceasta este problema. Important este ca aceste definiții să fie cât se poate de clare și de asemenea să fie implementate și în continuare trebuie să mm, depunem eforturi în acest sens. Și eu voi introduce o serie de amendamente, însă aștept uh, în continuare o colaborare cu doamna raportor, cu ceilalți raportori din umbră și de asemenea cu Comisia și Consiliul. Este importantă această colaborare strânsă pentru că cu toții avem aceeași misiune, aceeași dorință. Ne dorim niște definiții cât se poate de clare care să facă posibilă libera circulație a mărfurilor și uh, serviciilor în domeniul construcțiilor cred că împreună vom reuși să facem treabă bună. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Maier. Urmează domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Domnul Bușoi se ocupă de acest dosar. Dați-mi voie să vă spun însă ceva ce, după părerea noastră, este foarte importantă. Uh, important. Multe lucruri uh, se doresc a fi rezolvate prin intermediul acestui, uh, acestui act, în special etichetarea CE. Însă, după cum spunea raportorul, trebuie să avem grijă că reglementările noastre vor ajuta IMM-urile și, de asemenea, vor face posibil monitorizarea pieței. Este important ca regulile noastre să fie implementate, să fie utilizate corect, să nu facă obiectul unor Uh, abuzuri. Trebuie să ne bazăm, să ne putem baza pe uh, toate, pe implementarea acestor reglementări, în special în ceea ce privește etichetarea CE. Și tocmai de aceea v-aș ruga să aveți grijă ca acest dosar complex, aceste prevederi complexe să fie astfel implementate încât și cei care trebuie să le monitorizeze să poată avea posibilitatea de a colabora mai bine. Pentru că dacă nu facilităm această colaborare, atunci ce rost au toate aceste acte ale noastre legislative. Trebuie să facem posibilă uh, eliminarea oricărui tip de abuzuri. Atât am avut să vă spun și vă urez în continuare mult succes. Vă mulțumesc! Doamna Râle, vă mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor în mod special, pentru că a preluat acest dosar după prima lectură. Știu uh, că eu am fost uh, singura dintre foștii raportori din umbră care s-a întors în Parlament. Știu cât de încărcat, complex este acest dosar. O admir pe doamna raportor pentru dedicarea de care dă dovadă. Uh, o, o admir pentru modul în care a reușit să identifice punctele cheie și să le prezinte în raportul său. Mulțumesc și Consiliului și Comisiei. Sinceră să fiu, nu am mai uh, nu am uh, sperat să ajungem la un consens în prima lectură. A durat mult negocierea, lucru care este ușor de înțeles, dat fiind uh, complexitatea acestei, acestui dosar. Însă mulțumesc uh, Comisiei și Consiliului pentru că am ajuns în acest moment și sper că în a doua lectură vom reuși să promovăm, să promulgăm această bună reglementare. Uh, sunt de acord cu antevorbitorii mei în uh, toate punctele pe care le-au pus în uh, discuție, însă trebuie să accentuăm și potențialul de inovație pe care le avem în, această, în acest domeniu industrial. Și de asemenea trebuie să punem accent pe standardele înalte de securitate. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt garantate pe lângă protecția muncii, uh, protecția mediului înconjurător și acestea trebuie să fie accentuate. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în urma cutremurului din uh, Noua Zeelandă și ne uităm pe de altă parte la securitatea, gradul de securitate pe care îl putem garanta în Europa în momentul de față, ne dăm seama cât de important este nivelul înalt la care am, am ajuns. Noi, în cazul unui guvern, nu ne-am prăbușit la fel de ușor, tocmai datorită standardelor uh, implementate. Și tocmai de aceea, în momentul de față, trebuie să păstrăm aceleași standarde înalte, însă în același timp să eliminăm toate bar barierele comerciale existente în domeniu între statele membre. Sunt convinsă că vom ajunge la un compromis bun și vom încheia discuțiile în cea de-a doua lectură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Așadar, acestea au fost intervențiile raportorilor din umbră și eu voi interveni în numele grupului meu uh, parlamentar. Însă sunt în, în mare de acord cu uh, doamna Stiller. Urmează doamna Weisberger și după aceea domnul uh, Stahl. Doamna Weisberger. Vă mulțumesc, doamna președ- domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei. Uh, sunt și eu încântată în momentul în care cineva uh, muncește atât de mult pentru a crea o bună prezentare, pentru că aceasta este o bază pe care o putem folosi cu toții în munca noastră ulterioară. Este un dosar tehnic, uh, tema nu este deloc uh, facilă, însă, deși nu sunt uh, raportor din umbră, în, coopera- în cooperare cu domnul Hans-Peter Mayer, vor, voi uh, lucra la acest dosar. Sunt foarte interesată de el, îmi voi face timpul necesar voi, pentru a lucra la dosar și voi face câteva amendamente. Tocmai de aceea am adus astăzi o serie de idei aici, voi intra în, în detaliu. Uh, și anume, în primul rând, în ceea ce privește poziția comună, consider că este salutară în comparație cu propunerea Comisiei, aceasta este o îmbunătățire în ceea, în ceea ce privește responsabilitatea și transparența uh, etichetării CE. Cred că încrederea este garantată astfel și întărită. Adesea ori am avut probleme în trecut uh, cu această etichetare, însă în momentul de față putem să avem încredere în eticheta CE. Mai există câteva puncte de detaliu pe care însă nu le voi pune în discuție, puncte care trebuie să fie îmbunătățite în cea de-a doua lectură. Cred că intenția de bază a acestui dosar este, pe de o parte, crearea unei piețe interne pentru produsele de construcții, însă cu toate acestea, după cum spune și Comisia, statele membre vor rămâne responsabile în continuare și la fel și producătorii în ceea ce privește securitatea, siguranța acestor produse. Deși se încearcă crearea unor standarde comune în ceea ce privește siguranța, statele membre rămân în continuare responsabile în momentul de față. cred că lipsește în această poziție comună uh, claritatea definițiilor sau a termenilor. În, avem articolul 59 care se referă la, la produse, însă Consiliul intru, introduce o serie de termeni aici care nu sunt explicați. Este vorba despre declarația de, de performanță. Toate aceste toți acești termeni, declarație de performanțe individuale, etc., etc., sunt lipsite de definiție și, prin urmare, se face posibilă interpretarea diferită a acestor termeni la nivelul statelor uh, membre. Bineînțeles, nu ne dorim lucrul acesta, ne dorim să avem uh, o marjă de, de acțiune, însă, cu toate acestea, definițiile cât se poate declare, uh, Uh, sunt necesare. Asta în special din cauza faptului că statele membre vor fi cele responsabile în continuare pentru siguranță. Următorul punct este mai dificil pentru mine. Eu uh, uh, lupt pentru apărarea și protejarea și sprijinirea IMM-urilor. Însă cu toate acestea consider că în a doua lectură Trebuie să fie evaluată această reglementare specială pentru uh, micro-întreprinderi. Până în momentul de față, atât uh, IMM-urile cât și uh, micro întreprinderile sunt tratate în acest regulament, însă diferențele Uh, în ceea ce privește garanțiile sunt prea mari în cazul celor două tipuri de companii. Bineînțeles că trebuie să existe uh, excepții pentru micro-întreprinderile care credează astfel de produse, însă mai există și micro care folosesc produsele de construcții. Și dacă nu stabilim aceleași standarde de siguranță în uh, ambele cazuri, atunci mi se pare că situația s-ar putea trans- transforma într-una problematică. IMM-urile nu au nevoie de excepții, de asemenea, ci au nevoie de reguli cât se poate de clare, care să, pot, să poată fi bine implementate, însă nu excepții în sine. În ceea ce privește reciclarea produselor uh, de construcție, Consiliul în anexa 1.7 se referă la posibilitatea de reciclare a produselor de construcție. E important să vorbim despre reciclare, însă, cu toate acestea, mai există o opțiune și anume reutilizarea. Se, poate, se pot reutiliza anumite produc, uh, produse de construcții, spre exemplu o bară de metal. Și aceasta ar trebui să fie prezentată, și această opțiune ar trebui să fie prezentată în acest regulament. Și, în ultimul rând, acest proiect uh, de raport uh, există în momentul de față doar într-o versiune în limba engleză, prin urmare nu am putut să citesc totul în detaliu sau să înțeleg toate nuanțele, însă am observat că în anexa 3 doriți uh, o listare, o enumerare a substanțelor texte, toxice conform regulamentului REACH. Însă în regulamentul REACH există deja o listă în care sunt prezentate toate uh, aceste uh, produse toxice. Prin urmare, nu mi se pare neapărat necesară această listă și în regulamentul uh, pe care îl discutăm în momentul de față. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare colaborarea strânsă cu dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă Weisberger, pentru aceste puncte. Urmează domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi și eu uh, subcint. Îi mulțumesc raportoarei pentru toată munca depusă. Calendarul mi se pare logic. Există două puncte în care voi introduce împreună cu colegii mei uh, amendamente. Nu este vorba despre, despre detalii, ci doar vreau să vă anunț că s-ar putea ca pe aici, pe acolo să ne distanțăm în urma voturilor de propunerea Consiliului. Însă cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Mai există și alți membri care vor să intervină. Um, câteva puncte din partea mea. Um, salut abordarea pe care o are Catherine Styler, în special în domeniul recrutării. Există îmbunătățiri majore aici, în special pentru IMM-uri. Este un compromis bun. De asemenea, trebuie să facem o distinție între faptul că statele membre rămân responsabile pentru siguranța mediului și, și doamna Râle a vorbit despre standardele de construcție în relație cu, cu tremurele, de exemplu. Cred că avem nevoie să ne referim la statele membre. Unele state membre necesită testare separată pentru uh, aceleași standarde de construcție. De asemenea, mă preocupă ideea punctului de contact care se leagă foarte bine cu ceea ce am cerut la pachetul bunurilor. Uh, se poate să fie exact același lucru uh, cu pachetul bunurilor. Am deschis fluxul informațional Și, în final, doresc să subliniez ceea ce a spus doamna Weisgerber în legătură cu faptul că trebuie să ne asigurăm că prevederea de notificare a substanțelor este coerentă cu cerințele deja existente în cadrul RICI. De asemenea, ă, se aplică și în cazul directivei restricționării substanțelor periculoase. Este important să avem o abordare coerentă să nu creăm un regim uh, separat pentru produsele de construcții. Bineînțeles că aceste, acest domeniu folosește multe substanțe periculoase care sunt folosite și în alte procese industriale. Acestea sunt ideile mele. Acum, dacă cu voia dumneavoastră, aș dori să uh, îi dau din nou cuvântul doamnei Styler pentru un rezumat de final, însă ar fi interesant să uh, ascultăm și pe, să ascultăm și președinția Consiliului, domnul Patesen, și după aceea reprezentanții DG Enterprise. Uh, domnul Patesen, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président, et merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Styler, pentru rezumatul pe care l-a făcut uh, al punctelor principale. Și mulțumesc și raportorilor din umbră care deja ne-au uh, dat câteva puncte pe care le consider importante. În legătură cu ceea ce s-a spus, aș dori să aduc mai multe precizări. După cum s-a spus, avem nevoie de un marcaj CE care să ne permită o armonizare mai mare pentru circulația produselor. Acest lucru duce la o constrângere pentru, pentru societăți constrângere limitată prin diversele derogări. Am uh, menționat în articolul 5, președintele roagă colegii să uh, facă liniște, pentru că Consiliul uh, face o declarație importantă. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. După cum am precizat în articolul 5, diversele derogări care permit, între altele, um, IMM-urilor să nu fie supuse anumitor constrângeri legate de marcajul CE, în special în ceea ce privește product, producătorii care au o comandă pentru un șantier bine precizat, produsele care sunt fabricate pe șantier și pentru șantierele cu valoare istorică și probleme legate de acestea. Sunt trei cazuri în care orice măsură de constrângere pentru marcaj poate să uh, fie un dezavantaj. Acestea sunt reguli generale mm, care sunt aplica- aplicabile și IMM-urilor. Un alt punct pe care l-ați semnalat ați semnalat necesitatea de a ține cont de securitate și de igienă, ceea ce este și ceea ce ne dorim noi. Poate însă cu o diferență în modalitatea de interpretare. Aici vorbim de un regulament despre produse. Atunci când se vorbește de punerea în aplicare, este necesar ca informația să fie furnizată Însă regulile de punere în aplicare care stau la dispoziție sunt la latitudinea statelor membre. Aceste reguli nu se raportează la produs, ci la activitatea de construcție în sine. Și aici poate că se pot aduce îmbunătățiri pentru a limita accidentele, pentru că aici vorbim mai degrabă de accidente decât de uh, maladii profesionale. În ceea ce privește procedura simplificată, am discutat în Consiliu, am avut o discuție generală care a durat în jur de 2 ani, am discutat destul de multe puncte. Procedura simplificată a fost un punct care uh, a fost discutat destul de mult, mult. Voi vorbi doar despre o procedură, cea care se leagă de micro -întreprinderi. Am văzut în cazul micro uh, că acestea au o posibilitate mult mai simplă de a acționa decât alte întreprinderi. Am vrut să ne asigurăm însă că securitatea și stabilitatea clădirilor este asigurată, bineînțeles. Această parte am uh, realizat-o impunând în definiție o obligație de a dovedi că metoda, pentru că se deschide total posibilitatea de a folosi alte metode, ca această metodă să fie dovedită și să dea rezultate echivalente cu metodele normale. Nu voi merge mai departe, există și alte puncte, însă cred că uh, nu prea avem foarte mult timp la dispoziție. Vă voi reaminti pur și simplu că uh, aspectele legate de reciclare și celelalte care pot fi extrem de falabile pot fi și ele dezvoltate mai mult în regulament. Vă mulțumesc. Uh, well, thank you very much. Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc că ați venit și că ne-ați prezentat această, actuali, această stare a lucrurilor. Sperăm că vom ajunge la un acord satisfăcător și sper că veți fi prezent la atelierul nostru din 5 octombrie. Uh, acum îi voi da din nou uh, cuvânt, înainte de a-i da cuvântul doamnei Staylor, domnul Cosicu de la Direcția Generală în Întreprinderi. Mulțumesc, domnule președinte. O, mulț- o felicit pe doamna Staylor pentru activitatea de până acum într-un sector extrem de important, după cum ați spus și dumneavoastră. Mă bucur să spun că majoritatea amendamentele Uh, prezentate în proiectul de recomandare sunt acceptabile pentru noi. Voi pune accentul pe un punct special, independența punctelor de contact pentru produse. Este o evoluție salutară, chiar dacă formularea mai poate fi schimbată puțin. Există câteva incoerențe care rămân uh, Trebuie să se. Într-o parte se vorbește de um, proceduri simplificate și în altă parte de alte proceduri. În ceea ce privește ce spuse de doamna Styler, există un singur punct care este în continuare problematic – Este vorba de substanțele periculoase. După cum ați eh, menționat, domnule președinte, nu în calitate de președinte, ci de raportor din umbră, eh, ne preocupă anumite uh, legi și ne temem că anumite formulări prezintă riscul de suprapunere cu RICI și de a impune o cerință de birocrație suplimentară industriei. Uh, nu voi intra în foarte multe detalii, vă reamintesc doar că există uh, cadre pentru substanțele chimice și uh, trebuie să avem grijă atunci când dezvoltăm uh, legislație sectorială, în special în acest domeniu, pentru că există instrumente în RICI care reglementează substanțele periculoase care ne preocupă. Există de asemenea și un proces de înregistrare și majoritatea produselor folosite în construcții probabil vor fi acoperite de uh, cerința de primă înregistrare care va intra în vigoare în noiembrie uh, și care reglementează riscul acceptabil. Pentru noi acesta este un element important care sperăm să nu fie foarte dificil în timpul negocierilor. Vă mulțumesc. Cred că la ultimul punct, colegii dumneavoastră din Direcția Generală Enterprise uh, vor putea să mai elaboreze uh, idei și sperăm că vom ajunge la un acord. Iar acum îi dau cuvântul din nou doamnei Styler pentru a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere, mulțumesc Consiliului și Comisiei. Cred că punctele focale țin de, țin de mm, produse periculoase, ehm, substanțe periculoase, puncte de contact pentru produse. Toate aceste propuneri merg în direcția cea bună și văd din partea colegilor că substanțele periculoase și problema IMM-urilor și a micro-întreprinderilor Uh, vor fi importante. Vă mulțumesc pentru interesul în acest uh, dosar și mă întorc la citatul inițial din Robert Frost, care spunea că gardurile bune înseamnă vecini buni. Noi trebuie să ne asigurăm că uh, vecinii buni vorbesc unul cu celălalt și că vom avea o piață unică în construcție. Vă mulțumesc și vă aștept în 5 octombrie la atelierul de marți, 5 octombrie, uh, unde vom discuta mult mai în profunzime aceste probleme. Vă mulțumesc, doamna Styler. Trecem așadar acum la voturi. Um, face plăcere să le urez bun venit colegilor. Am amânat câteva dintre comunicări. Știu că unii dintre dumneavoastră nu rămâneți pentru vot, dar v-aș ruga să părăsiți sala în liniște. Vreau să fac câteva comunicări. În primul rând, că am trimis condoleanțele noastre, colegii noastre, Evelyn Gebhardt, al cărui soț a decedat cu două săptămâni în urmă. Știu că mulți dintre dumneavoastră uh, știți acest lucru, însă vreau ca acest lucru să fie uh, menționat. Eu am contactat-o și i-am scris, mulți dintre, dintre noi l-am cunoscut pe soțul său, care o susținea foarte mult în munca sa. Este o pierdere tragică și sunt sigur că veți dori să transmitem aceste condoleanțe în, urmă, în, în numele nostru al tuturor. Uh, sperăm să îi urăm bun venit în curând înapoi printre noi. Acesta, aceasta a fost prima comunicare. Pe alte puncte astăzi, în primul rând, Vreau să vă spun că această reuniune se transmite din nou pe internet și am primit statisticile în legătură cu uh, difuzarea pe internet și comisia noastră a avut uh, activități de uh, difuzare pe internet uh, mai intense decât multe dintre celelalte uh, comisii. Acest lucru sper că arată un, inter- un nivel de interes în activitatea noastră. În ceea ce privește standardizarea asupra căreia vom vota mm, Această temă a suscitat extrem de mult interes, însă în seara de 5 octombrie, deci după atelierul doamnei Styler, uh, organismul de standardizare european Senelec are o masă rotundă în care se vor discuta punctele cheie pentru standardizare în viitor și știu că raportul nostru, Edvard Kozulek, ne va uh, reprezenta împreună cu doamna Rüle și domnul Manders. De asemenea, vă comunic că după întâlnirea din 11 octombrie, de la 6 și jumătate la, în salonul membrilor, Direcția Generală Sanco ne invită să aniversăm 5 ani de uh, rețea pentru consum, uh, rețea europeană a consumatorilor. Vreau să vă puneți acest lucru în agenda, pentru că vor fi reprezentat, reprezentate agențiile pentru consumatori din 21 de state membre. Și în această dupămasă va fi un atelier în legătură cu directiva serviciilor. Va fi și o sală de ascultare, pentru că anticipăm că va exista un interes destul de mare. Vă v-aș ruga acum să introduceți cartelele de vot pentru a verifica prezența pentru a verifica prezența. Deci, în primul rând, voi deschide votul pe, doar pentru membrii PPE. Deci, membrii PPE care doresc să ia parte la acest vot, vă rog să votați acum pentru a vedea câți sunteți. Deja este un membru în plus. Așa încât uh, aș ruga ca cineva să nu voteze, pentru că văd 15 voturi. Foarte bine. 14 din partea PP-ului acum. S-a închis votul. Avem și o abținere, nu știu de ce. Deschid acum votul pentru membrii grupului socialist. Da, Cine nu a votat din partea PPE-ului, are toată, din partea socialiștilor, are toată lumea cartelele de vot. Deci 10 din partea socialiștilor. Deci suntem 3 to vote? No, I can see the three of you there. That's fine. Uh, the Greens, we have... Uh... Din partea verzilor, trei verzi, văd că sunt prezenți. Grupul conservatorilor și reformiștilor, da. Voi vota și eu astăzi. Domnul Triantafilidis este aici. Mai există altcineva? Domnul Tasă? Bine, putem începe s-ar putea să nu trebuiască să folosim cartelele de vot. Trecem așadar la vot pe raportul domnului Cozușnic în legătură cu viitorul standardizării europene. Sunt multe amendamente de compromis, așa încât l-aș, i-aș da cuvântul raportorului pentru a ni le prezenta. Pane předsedo, eh, já možná opravdu jenom krátce, protože celý report... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, acest raport eh, a fost de interes nu doar pentru comisia noastră, ci și pentru alte comisie. Important uh, a fost uh, faptul legat de inițiativele ce vor fi luate în viitor. Apreciez și sper că și colegii mei o fac, uh, colaborarea cu raportorii din umbră și cu alte grupuri. Cred că a fost extrem de util pentru noi să organizăm o audiere la jumătatea anului. A fost foarte utilă și vizita noastră la Geneva, unde am vizitat toate organismele internaționale care se ocupă de standardizare. Aș dori să menționez și faptul că Comisia ITRE și-a manifestat interesul în legătură cu acest raport. Comisia ITRE și-a elaborat propriul raport uh, și uh, Colegii din uh, Comisia ITRE au uh, făcut anumite recomandări care au fost incluse în acest raport. Sper că am reușit uh, să păstrăm abordarea voluntară, care e ceva acceptabil în întreaga Europa. Cred că pot vorbi și în numele altor raportori fictivi. Scopul meu a fost să promovăm competitivitatea și să permite o mai mare participare a consumatorilor. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Mulțumim, uh, domnule Cusurnic, pentru aceste comentarii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Activitatea de fundal a fost și ea extrem de importantă și, de asemenea, și uh, activitățile raportorilor. Haideți să trecem la vot așadar. Vom începe cu amendamentul 12 uh, la alineatul 1 al domnului Benson. Cine este pentru? Împotrivă cred că vom verifica electronic. Așadar, votul este deschis pentru primul aliniat uh, al domnului Benson. Votul este închis. Se adoptă cu 23 uh, de voturi pentru, 13 împotrivă. Ajungem la amendamentul 11 al doamnei Rulă. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum uh, mai departe la Uh, amendamentul 40 al ITRE cu un amendament uh, oral al domnului Cosușnic. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 1 al Comisiei ITRE. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem uh, la amendamentul 13 al mai multor colegi, la alineatul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 14 cu un amendament uh, oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem mai departe. Amendamentul 15 uh, al domnului Carras, la liniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Nu trecem la vot uh, amendamentul ITRE pentru că a fost uh, inclus aici. Amendamentul 16 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă în unanimitate. Ajungem la amendamentul 23. 5 cu amendament oral și de data aceasta care apare pe lista de vot. Cine este pentru? 25 împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 27 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Și așa ajungem la amendamentul 32 cu amendamentul oral. Cine este pentru 32 modificat? Împotrivă? Se adoptă. Sau vreți să verificăm? Haideți mai bine să verificăm. Folosim consolele doar ca să rămâneți treji, spune domnul președinte. Votul este deschis pentru amendamentul 32. Votul este închis. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 15 împotrivă. Ajungem la amendamentul 33 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 35 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă? Este respins. Amendamentul 34. Cine este pentru? Facem uh, o verificare electronică, amendamentul 34, votul este deschis. Votul este închis. Cineva n-a votat. Respins 15 uh, pentru 20 împotrivă. Amendamentul 7 al Comisiei Intre. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 39 cu uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum amendamentul 4 al Comisiei ITRE. Cine este pentru? Împotrivă? Este respins. Amendamentul ITRE 32 cu uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 41 la alineatul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 41. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru 10 împotrivă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 44 cu vot pe părți. Cred că e clară împărțirea pe uh, părți pe lista de vot. Partea întâi se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Deschidem votul electronic. Deci partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 22 voturi pentru, 14 voturi împotrivă. Ajunge la amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14 uh, al ITRE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 47 adăugire la 48. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. Amendamentul 47. Votul este deschis. Votul este închis. Se pare că cineva votează în plus. Avem 37 de voturi. respinse cu 19 voturi împotrivă, 17 pentru. Ajungem la alineatul 15, amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Com amendamentul de compromis 5. Acum, alineatul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 76 acum. La liniatul 19A9. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromisă 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 80 cu amendament oral care apare pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Votul a fost foarte clar. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 80. Votul este deschis la amendamentul 80. Votul este închis. Se adoptă cu 33 de voturi pentru și 4 împotrivă. Ajungem la amendamentul 81 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 87 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul ITRE 9, care este o adăugire care apare pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 89 a fost retras. Amendamentul domnului Benson are o adăugire. Amendamentul 90, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 94 al domnului Abad și a doamnei Suli. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 95, uh, formulare suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Nu votăm amendamentul ITRE, că a fost acoperit deja. Ajungem la amendamentul 16 al ITRE. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul ITRE 41. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. ITRE 15, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 96 al domnului Kreuzmann, cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 97 al domnului Repo, cine este pentru? Deschidem votul electronic. Amendamentul 96. 97, votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu 18 la 17. Amendamentul 98 al uh, domnului de Jong, cine este pentru? Împotrivă. Este respins. Alineatul 25, amendamentul 100, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul I3 18. Ca adăugire, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă. A? Amendamentul 36 ca adăugire cu formularea care apare pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. I342 cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Toate celelalte amendamente devin caduce. Ajungem la amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum ajungem la ITRE 20. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 109, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. ITRE 19 ca adăugire, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 110 cu vot pe părți. Supunem la vot prima parte. Vedeți unde este împărțit textul. Cred că raportorul și-a retras uh, aliniatul 3, care a fost preluat de un alt membru. Haideți să facem votul pe trei părți. Uh, mai întâi prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine este... Mai bine aici uh, votăm electronic. Partea a doua. Votul este deschis pentru partea a doua la 110. Votul este închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru 15 împotrivă. Partea a treia a fost retrasă. ITRE partea a doua devine caducă. Ajungem la ITRE 22. ITRE 22, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Aliatul 28 Amendamentul 111, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 112 al domnului Roșfor, ca adăugire, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. IT35 nu este supus la vot. IT37 ca adăugire, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 113, doamna Rulă, Aici, uh, doamna Rulă dorește să înainteze un amendament uh, oral. I will only uh, delete... Voi fi foarte subcintă, doar vreau să elimin termenul uh, fundamental. Atât. Deci la 28 au unde se spune că consorțiile au un rol. Un rol. Raportorul este de acord? Da. Raportul este de acord, supunem la vot. Cine este pentru, cu modificare, împotrivă, se adoptă. ITRE 27. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. ITRE 36. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. ITRE 34. Cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. ITRE 33. Cu amendamentele raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la netul 28F ITRE 28, cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. ITRE 29, cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. ITRE 30. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. ITRE 31. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. La latul 29 acum, amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 115, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 22 la 15. 115 este adoptat, ajungem la 116, adăugire al domnului de Iung. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 69 um, a doamnei Verniu. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 118 acum cu amendament oral al domnului Cozușnic. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la I338. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. I339. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. I33. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 4 la considerente. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentele 5 și 6, care sunt identice. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7 al domnului de Young, vot pe părți. Supunem la vot uh, prima parte a amendamentului 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și partea a doua. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 8 al domnului Rulă. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 10. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Și acum uh, ultimele trei uh, amendamente, 1, 2 și 3, uh, citate cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Am încheiat votul la amendamente, prin urmare, un vot final acum, vot cu apel nominal pentru întregul raport. Votul este deschis pentru votul final al raportului uh, domnului Kozinski. Votul este închis. Se adoptă cu 36 de voturi pentru și o abținere. Așadar, felicitări uh, domnului Edvard Kozușnic. Felicitări pentru o treabă excelentă. Încercăm să ajungem cu raportul în plenar din octombrie, dar probabil totul se va întâmpla doar în noiembrie. Vă aduc aminte, dragi colegi, că în conformitate cu regulile Parlamentului, Acum nu mai avem uh, timp de exprimare pentru raportori din umbră, însă vă aduc aminte că puteți să fiți în sală când domnul uh, raportor își va prezenta raportul și puteți uh, să faceți comentarii la Cash de În momentul în care vom ști calendarul, vă vom sfătui așa cum trebuie, pentru că ar fi plăcut pentru această comisie, pentru importanța subiectului și pentru domnul raportor să apărem în sală, să îl susținem. Aș dori să mulțumesc încă o dată domnului Cozușnic și dumneavoastră tuturor pentru munca munca depusă la elaborarea acestui raport. Mulțumim foarte mult. Uh, Mr. Correa de... Bine. Acum trecem la avizul domnului De Campos. Acest aviz va ajunge la Comisia Econ. Este vorba aici despre un aviz privind îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate. Colegii care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște. Așadar, acesta este un aviz uh, care va fi transmis Comisiei Econ cu privire la îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro. Și acum îi dăm uh, cuvântul lui domnului de campus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport a venit, uh, îns, din păcate, în momentul nepotrivit. Am uh, avut un alt text vechi al acestei, pentru acest aviz pe care, care nu a putut să fie uh, să fie însă agreată de către cei din Comisia Econ. De asemenea, au existat uh, în urma discuțiilor o serie de de uh, amendamente inacceptabile atât pentru noi cât și pentru Econ. De asemenea, în ceea ce privește procentele de TVA, nu am reușit să ajungem la un uh, consens. Așadar, uh, în marea sa parte, acest uh, aviz va fi respins în final și aș dori ca la finele uh, votului să primesc din nou cuvântul pentru a vă oferi mai multe explicații. Însă, în orice caz, dați-mi voie să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru toate eforturile depuse. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim la rândul nostru și cred că doresc uh, și raportorii din umbră să ia cuvânt. Doamna de Grip. Le Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că am dezbătut deja această temă. Mulțumesc raportorului pentru marea disponibilitate și uh, calitatea sa de deschidere față de toți raportorii din, din umbră. Am uh, discutat în mod foarte franc Eh, cu foarte multă sinceritate eh, și a fost o discuție extrem de mulțumitoare la nivel intelectual. După cum a spus și raportorul, este un subiect care nu vine în momentul potrivit, dar pe, dar pe de altă parte da, pentru că se fac propuneri pentru diversi ani. Vom avea ocazia să facem propuneri alternative și să Eh, avem opinii divergente. Însă, acest lucru trebuie să fie văzut în perspectiva dezbaterii pe care o vom purta eh, încă timp de luni sau chiar ani în comisia noastră. O dezbatere care va fi poate foarte bogată. Toate aceste diferențe îmbogățesc dezbaterea. Uh, am un amendament oral, aș dori să corectez un cuvânt din amendamentul 36, să înlocuiesc cuvântul control cu cuvântul supraveghere. Vă mulțumesc. În ceea ce privește amendamentul oral, cred că uh, corecția este mai degrabă una de natură lingvistică. Prin urmare, nu cred că trebuie, nu trebuie să votăm acest amendament. Să trecem la vot însă. Înainte de votul final, îi voi da uh, din nou uh, cuvântul domnului De Campos înainte de votul final. Așadar, să trecem la amendamentul 1, la aliniatul 1. Cred că trebuie să votăm pe cale electronică. Haideți, uh, prin urmare, să verificăm cine e în sală. Deschidem votul la amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Cred că avem un membru PP în plus. Rugăm pe cineva să-și scoată cartela. Bine, acum totul e, e bine. Votul este închis. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 15 împotrivă. Aliniatul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 24 de voturi împotrivă, 13 pentru. Aliniatul 3. Cred că ar fi bine să votăm pe cale electronică. Mai degrabă, la aliniatul 3, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 23 de voturi împotrivă. Aliniatul 4, uh, votul este deschis. Stimați colegi, vă rog să vă grăbiți. Votul este închis. Respins cu 22 de voturi împotrivă, 4, 14 uh, pentru. Aliniatul 5. E vorba aici despre o ștergere. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 22 de voturi pentru 15 împotrivă, 6 devine caduc. Amendamentul 7, domnul de Jong. Votul e deschis. Votul este închis. Respins cu 31 de voturi împotrivă, o majoritate covârșitoare. Aliniatul 6, amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 15 împotrivă. Asta înseamnă că trecem acum la 8, partea a doua. Partea întâi devenind caducă. Amendamentul 8, partea a doua. Votul este deschis. <laughs> Votul este închis. Se adoptă cu 19, de vot, 19 voturi pentru 18 împotrivă. Amendamentul 10 al domnului De Campos. Votul este deschis. La nu, hai să, haideți să nu votăm electronic. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă cu o mare majoritate. Să vă ar fi mai bine să renunțăm la votul electronic. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Să respinge. Amendamentul 12. Așadar, amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 13. Uh, votăm pe cale electronică. Votul e deschis la amendamentul 13. Votul este închis. Se adoptă cu un vot uh, în plus. 19 pentru, 18 împotrivă, 14. Des... Așadar, amendamentul 14 al domnului Kreutzmann. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15, domnul Kreuzmann. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 a domnului Kreuzmann. Cine pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 17 al domnului Coreirea de Campos. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 18. Este vorba aici despre o ștergere. Votul este deschis asupra amendamentului 18. Votul este închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru 14 împotrivă. Amendamentul 19 devine prin urmare caduc. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, domnul președinte își cere scuze. Amendamentul 20 este respins. Amendamentul 21 a domnului De Campos. Votul este deschis. Votăm amendamentul 21. Votul este închis. Respins cu 23 de voturi împotrivă, 14 pentru. Trecem la amendamentul 22 al, al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 24 al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă? De asemenea, respins. Trecem la amendamentul 23 al domnului de Campos. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că ar fi bine să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Votăm amendamentul 23. Votul este închis. E respins cu 17 voturi pentru, 18 împotrivă. Trecem la 25 al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 20, 26 al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 27. Uh, Cine e pentru? Cred că verificăm pe cale electronică. Votul este deschis pentru amendamentul 27. Votul este închis. Hai. Uh, 18 voturi pentru, 18 împotrivă, prin urmare este respins. Trecem la 29. Votăm pe calea electronică. Cred că este nevoie de această cale. Așadar, votăm uh, pe calea electronică amendamentul 29. Votul este deschis, votul este închis, se adoptă cu 23 de voturi pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 28. Acum. Votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 23 de voturi împotrivă, 14 pentru. Trecem la aliniatele, la amendamentele 30-31. Deschidem votul uh, electronic. Așadar, votăm amendamentele 30 și 31. Votul este închis. Din nou, uh, egalitate, 18 voturi pentru, 18 împotrivă, prin urmare amendamentele, amendamentele cad. Trecem la amendamentul 32 al domnului de Campos. Deschidem votul electronic. Votul este închis. Respins. Cu 24 de voturi împotrivă, 13 pentru. Votăm acum amendamentele 33 și 34, din nou pe cale electronică. Așadar, votul este deschis pentru amendamentele 33 și 34. Votul este închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 35 al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Cred că ar fi bine să verificăm pe cale electronică. Așadar, votul este deschis pentru amendamentul 35. Votul este închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 36. Din nou, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis în momentul acesta. respins cu 14, 15 voturi pentru 19 împotrivă. Trecem la aliniatul 16, amendamentul 37. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă? Prin urmare, nu trebuie să votăm amendamentele 38-39. Trecem acum la aliniatul 18. Amendamentul 43 a fost retras. Trecem la amendamentul 40. Deschidem votul. Votul este închis. Respins cu 12 voturi pentru, 24 împotrivă. Amendamentul 44. Deschidem votul electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 5 împotrivă, două abțineri. Trecem la amendamentul 41 al domnului Kreutzmann. Votul este deschis asupra amendamentului 41. Votul este închis respins cu 12 voturi pentru, 22 împotriva. Trecem la 42 al domnului de Jong. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 45. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 46 al domnului Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul raportor dorea să spună câteva cuvinte înainte de votul final, așadar are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte în ciuda faptului că votul a părut a fi echilibrat, ne-a arătat totuși cât de scindat a fost grupul când a venit vorba de acest subiect, de această temă. Nu este sfârșitul lumii. Vom avea multe posibilități pe viitor să discutăm toate problemele care sunt mai degrabă de natură ideologică. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, însă eu voi vota împotriva propriului meu raport. Motivul pentru această acțiune este aceea, acela că nu îmi mai recunosc propriul raport în urma amendamentelor introduse. Le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor eh, și, după cum spuneam, pe viitor vom avea multe posibilități să discutăm în continuare aceste teme. Domnul președinte, da, aveți dreptul să faceți asta e de înțeles, nu e, o, nu e o problemă pentru nimeni. Prin urmare, trecem acum la votul final pe cale electronică. Votul este închis. Se adoptă cu 18 voturi pentru, 14 împotrivă, 5 abțineri ați uh, reușit abia să impuneți acest raport. E clar o temă con- uh, controversată. Mulțumesc tuturor celor, celor care au lucrat acestui, asupra acestui raport. El va fi transmis Comisiei ECON. Facem o scurtă pauză uh, pentru a le da ocazia oamenilor să părăsească sala și mai apoi trecem la următorul punct de ordine de zi. So, ladies and gentlemen, could we... Um... Doamnelor și domnilor, să reluăm. O așteptăm pe doamna Corața Bild, care era în sala adineauri. A fost aici, da. We just need to wait a second for Mrs. Corața Bild, who's... O așteptăm câteva momente pe doamna Corața Bild, care răspunde de acest dosar. Um, okay, um, let's uh, then proceed with our work. And um, we... Să trecem mai departe. Avem acum un alt raport foarte, din proprie inițiativă foarte important legat de noua inițiativă a Comisiei în ceea ce privește monitorizarea Comisiei cu amân... piețele, comerțului cu amănuntul. Comisia noastră s-a implicat și ea. Doamna Corața Bild va fi raportoare. A aranjat o prezentare din partea Comisiei în legătură cu acest raport. Jean B. Jouvin, care este un prieten al Comisiei noastre, a venit pentru a ne prezenta această propunere. O voi ruga pe doamna Corața Bild dacă dorește să spună ceva sau dorește să intervină ulterior. Îi dau așadar cuvântul, după care vom avea o, există și o prezentare care este pe ecranul din spatele meu și după aceea vom da cuvântul raportorilor din umbră. Mi se spune că domnul Panzeri este raportor din umbră din partea socialiștilor, însă nu-l văd aici. Doamna Styler domnul Lüchegard, eu sunt aici din partea conservatorilor și reformiștilor, doamna Rulă, nu, nu sunt sigur cine răspunde pentru acest aport din partea verzilor. Doamna Peiu? Și domnul Tian Tafilidis, nu, asta aveți, uh, da, sunteți aici voi da cuvântul acum doamnei Crața Bild, Coreața Bild, pentru a ne face o scurtă prezentare. Astăzi vom da cuvântul Comisiei pentru a ne prezenta acest, această propunere. Vreau să vă reamintesc că nu va mai exista nicio altă comunicare sau propunere din partea Comisiei. Deci noi trebuie să identificăm problemele din acest raport de monitorizare, constrângerile, ceea ce se poate face pentru a avea o piață cu amănuntul mai funcțională. Este un moment potrivit și uh, mă bucur că acesta va fi primul meu raport. Uh, comerțul cu amănuntul angajează în jur de 17 milioane de persoane. Deci este o parte extrem de relevantă a obiectivelor 2020. Am dorit să relansăm piața unică pentru cetățeni și pentru consumatori după uh, raportul Monti. Uh, ne bazăm pe întreprinderea Comisiei uh, cu noul act, unic, act al pieței unice. Aș dori să avem consultări deschise atât cu dumneavoastră și, cu, și să avem o dezbatere și de asemenea cu părțile interesate externe. Președinția belgiană va pune accentul pe încheierea Uh, actului pieței unice în Consiliul din decembrie. Va include o parte a sectorului cu amănântul, însă va trebui să vedem ce uh, va conține acest uh, act al pieței unice pentru a vedea posibilele suprapuneri. Iar acum aștept prezentarea comisiei. Nu vreau să pun constrângere asupra dezbatere, însă voi pune accentul pentru uh, comerțul cu amănuntul al alimentelor. Vă mulțumesc și aștept uh, prezentarea comisiei. Vă mulțumesc. Trebuie să avem grijă pentru că nu răspundem aici pentru Uh, problemele legate de alimente și agricultură. Deci trebuie să fie destul de clar uh, acest lucru atunci când uh, discutăm comerțul cu amănuntul, pentru că alimentele sunt un exemplu important, însă noi avem și alte atribuții. Îi voi da cuvântul acum domnului Jean Bergevin, eu vă, mă, mă voi muta pentru a vă da posibilitatea să vedeți ecranul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta acest raport comisiei dumneavoastră. Îmi dau seama că, seama că nu aveți foarte mult timp la dispoziție și știu că sunteți strict, deci dacă mă întind prea mult, vă rog să-mi faceți un semn să închei. Acest raport a fost adoptat în data de 5 iulie și În prezentarea acea, aceasta voi examina patru lucruri. Obiectivul, în, în al doilea rând, dacă este vorba de o abordare inedită, orizontală, voi explica puțin mai mult în legătură cu această abordare. Bineînțeles că ne interesează, după cum a spus doamna Corața Bild, problemele principale, așadar voi parcurge concluziile principale și voi încheia cu uh, o evaluare a stadiului în care suntem și direcției în care vrem să mergem. Obiectivul. Se spune foarte clar în acest raport că, ceea, că vrem să ne asigurăm că libertățile pieței interne vor fi aplicate în sectorul comerțului cu amănuntul pentru a stimula creșterea și pentru a promova inovarea în, timp, în același timp respectând coeziunea economică, socială și teritorială împreună cu protecția muncitorilor, consumatorilor și a mediului. Este un obiectiv extrem de larg, însă vreau să vă transmit faptul că atunci când am pregătit acest raport, cu toate că Direcția Generală Markt îl prezintă astăzi, au fost implicate 11 direcții generale. Deci nu am fost noi singurul. Este vorba de o inițiativă orizontală, extrem de extinsă, prin care încercăm să ne asigurăm că atunci când aplicăm criteriile pieței interne, aplicăm politicile de, apli- de reglementare a acestui sector. Am avut o discuție îndelungată în comisie și dacă priviți eh, titlul raportului, vorbim și despre servicii cu amănuntul corecte. Ce vrem să spunem cu acest lucru? Conform eh, obiectivelor 2020, trebuie, trebuie să fim mai uh, inovatori, mai ec- ecologici, mai uh, bazați pe um, creștere pentru a avea o trecere spre uh, rezultate durabile. După cum a menționat raportorul, este vorba de o posibilitate enormă de angajare în multe sectoare, cum ar fi și sectorul public. Deci există un element major de legat de ocupare. Am introdus încă un punct acolo eh, pentru că trebuie să evităm excesele fundamentalismului economic. Nu vreau să fac o declarație politică aici. Eh, vreau să, doar să spun că până acum Nimeni nu poate să conteste faptul că sectorul comerțului cu amănuntul a fost văzut și a jucat rolul de luptător împotriva inflației. Nu cred că poate nega cineva că acest rol este unul important, în special pentru consumatori. Cu toate acestea, nu doar despre asta este vorba aici. Există și un rol calitativ consumatorii nu vor doar produse la un preț acceptabil, ci și produse accesibile. Deci, ceea ce spunem este că sectorul cu amănuntul nu trebuie să pună accentul doar pe uh, competiția de prețuri. Trebuie să examinăm și alte aspecte atunci când evaluăm performanțele. Și asta încercăm să facem în raportul actual. Este o abordare nouă pentru comisie. După cum am spus, încercăm să examinăm toate obiectivele noastre și comisia dumneavoastră înțelege faptul că atunci când aplicăm libertățile pieței interne, ne lovim de probleme legate de deschiderea comerțului, de comerțul transfrontalier și trebuie să uh, Uh, ținem cont de protecția consumatorului, protecția socială și așa mai departe. Nu este un subiect nou pentru dumneavoastră, însă este important să subliniem că este un punct extrem de nou pentru noi și este extrem de mulțumitor că am lucrat cu colegi din alte direcții generale pentru ca politicile lor să fie integrate în textul actual și să găsim un echilibru pe care îl căutăm tot timpul în timp, atunci când elaborăm politici pentru piața internă. După cum a, a, ați menționat în cazul raportului Monzi, m-ar surprinde dacă acest tip de logică să nu fie integrată și în acel caz. Această abordare orizontală nouă nu am ordonat foarte multe studii. Am, uh, uh, ne-am bazat pe cercetările făcute de diversele direcții generale, interviuri cu, în multe state membre, unde aceste state membre organizează întâlniri nu doar între departamente uh, cu diverse ministere, ci și cu părțile interesate, cu actorii interesați. Și aceștia au fost numeroși. Avem o activitate internă extrem de intensă. Acest raport uh, rezumă concluziile și această abordare. Pe de altă parte, conține toate detaliile acestor cercetări și uh, probele pe care le-am adunat. Am insistat să examinăm legăturile în amonte și în aval. Atunci când ne uităm la sector, ne uităm la așteptările consumatorilor și ceea ce primesc. Și la fel de important este rolul sectorului în facilitarea uh, comerțului transfrontalier pentru uh, furnizorii care au nevoie de sector pentru ca produsele lor să ajungă pe piață. Acestea a fost unul dintre motivele cheie pentru a am selectat uh, proiectul pilot uh, pentru comerțul cu amănuntul. Din cauza acestor legături. Există și alte legături cu uh, piața muncii, cu piața serviciilor. Toate acestea se bazează pe multe industrii ale serviciilor în legătură cu multe produse pe care le folosim în viața de zi cu zi. Bineînțeles că există diferențe între statele membre în ceea ce privește performanța sectorului, Există diferențe structurale, economice și am încercat să uh, specificăm diferențele de reglementare pe care le-am găsit. Veți avea o listă la sfârșitul documentului de lucru în care am identificat în jur de 20 de probleme ale pieței interne. Mă aflu astăzi aici și mă bucur că comisia dumneavoastră a decis să examineze acest raport. Mă aflu aici pentru că vrem să cerem Parlamentului opinia în legătură cu problemele care trebuie prioritizate din cele pe care le-am găsit. Din punct de vedere al perspectivei consumatorului, există o lipsă de accesibilitate pentru serviciile cu amănuntul la un preț acceptabil. Este foarte clar că problema apare în zonele rurale, în anumite zone urbane, problema uh, cumpărăturilor de proximitate este aici uh, una cheie. Pot să răspund la întrebări ulterior, însă, în general, am uh, găsit anumite cauze pentru problema respectivă. Există regulamente de planificare urbană. Nu spun că ar trebui să vă implicați la nivel local, însă știți că directiva serviciilor trebuie să elimine anumite teste economice care au un impact serios asupra sectorului. Însă, în continuare, una din logica din testele economice uh, transpare la nivelul planificării. Cred că acest lucru este important din punctul nostru de vedere în discuțiile cu statele membre, dacă vor exista beneficii la nivelul piaței, pieței interne pentru toate aceste verigi ale lanțului atunci autoritățile de, implic- de aplicare trebuie să conlucreze. Există și diferențe transfrontaliere care duc la distorsiuni. Pentru a folosi o cifră pe care o folosesc uh, foarte mult, se estimează că 35% din cetățenii europeni, o cifră destul de mare, trăiesc în zone transfrontaliere, astfel încât dacă există efecte de transfer, acestea sunt extrem de importante. De asemenea, nu există o piață funcțională a proprietăților la nivel internațional. A existat un, un interes foarte mare în domeniul uh, regulilor pentru uh, înființarea noilor centre. Există uh, unele observații surprinzătoare, nivelul uh, chirie care este mult mai mare în unele state membre decât în altele. O altă problemă majoră pentru comercianții cu amănuntul pe lângă problema intrării pe piață, despre care deja am vorbit, există uh, piața, uh, există și uh, regulile diferite cu privire la franciză. Acestea sunt uh, cruciale în sectorul cu amănuntul dacă vrei să dezvolți un nou format de afaceri și să îl dezvolți rapid. Regulile diferite în domeniul francizei uh, împiedică uh, extinderea la nivel, nivel transfrontalier. Aceste reguli privesc practicile comerciale, comerciale incorrecte. Mă refer aici la probleme prin care comercianții cu amănuntul ne-au spus că nu pot să își procure produse de firmă din alte state membre datorită felului în care este reglementată vânzarea produselor respective. Acest lucru nu contravine concurenței, însă dintr-o perspectivă a pieței interne pune o problemă, pentru că dacă uh, restrângem uh, achiziționarea transfrontalieră, atunci subminăm uh, un principiu care stă la baza pieței interne, așa încât textul conține și date în acest sens. Dacă ne gândim la furnizori care depind de sectorul cu amănuntul, aceștia se plâng uh, de reguli în sensul opus. Uh, comercianții cu amănuntul impun uh, alte obligații, critică etichetele și etichetarea Însă vă pot spune că regulile aplicate pentru a reglementa acest tip de abuz diferă între statele membre. Și conlucrăm îndeaproape cu colegii din Direcția Generală Concurență în acest sens. Însă aceste aspecte nu sunt toate acoperite în legislația de concurență. Există diferențe în statele membre care uh, împiedică, din nou, dezvoltarea pieței interne. A doua idee care a apărut este, ține de uh, costurile ridicate și vorbim aici în special de IMM-uri care, uh, folo- care conlucrează cu uh, comercianții cu amănuntul uh, pentru a elabora etichete de calitate, în special în domeniul de, domeniul de mediu și de social și social. Investesc în aceste scheme de etichetare ale uh, comercianților cu amănuntul, însă nu se recunoaște această investiție dacă vor să intre în contact în, într-un contract în alt stat membru. Nu știu că uh, vrei, dacă ai un produs vândut în Franța pe care vrei să-l vinzi în Italia, că trebuie să impui aceeași etichetă din Franța. Însă multe din aceste uh, etichete se bazează pe aplicarea standardelor, acreditarea și certificarea acelor standarde. Uh, un IMM din acest domeniu investește extrem de mult și nu se poate ține cont de aceste investiții atunci când uh, se, dis, uh, se discută cu un alt sector. Uh, efectul mm, etichetelor de calitate este bun, însă pe de altă parte uh, există dubii în legătură cu ceea ce reprezintă etichetele respective în multe cazuri. Și acest lucru mi se pare din nou important. Angajații. Există diverse provocări legate de angajare. Uh, este vorba aici de un sector foarte important. Uh, vorbim aici de persoane necalificate care joacă un rol important în contextul respectiv. Cu toate acestea, există o mare diversitate chiar uh, în cadrul statelor membre prin uh, diverse acorduri colective. Totul depinde de tipul de vânzare cu amănuntul, dimensiunea companiei și așa mai departe. Și toate astea conduc uh, la probleme majore în ceea ce privește punerea în aplicare. Până la urmă, nu spunem regulile sunt diferite și asta e problema, ci din cauza că avem de face cu un sector extrem de fragmentat, uh, unde nu există doar firme mari, ci și firme mici, și sperăm că așa vor sta lucrurile și de acum înainte, problema este că dacă încerci să uh, concurezi prin a îmbunătăți condițiile de angajare și există o economie informală care concurează cu tine, atunci pur și simplu este foarte greu să-ți uh, îmbunătățești performanța calitativă. Acest lucru este important și din perspectiva consumatorilor. Organizațiile consumatorilor vă vor spune că Adesea, uh, cei care vând cu amănuntul au uh, un sistem de informare foarte bun pentru consumatori și aceștia, practic, sunt cei care au și condiții de angajare foarte bune, unde angajații sunt mulțumiți și uh, lucrează cu bucurie. Prin urmare, Ocuparea forței de muncă este un element uh, esențial și uh, vânzarea cu amănuntul poate să îmbunătățească acest fenomen. Economia informală, care este o problemă pentru toate sectoarele de servicii, este o problemă cheie și în acesta. Și, uh, din nou, presupune îmbunătățirea unei îmbunătățirea calității. Consumatorii se plâng și că nu știu foarte mult în legătură cu performanța socială a uh, lanțurilor de vânzare cu amănuntul. Și acestea vă vor spune că etichetările uh, de, uh, privind calitatea acum reprezintă regula generală. Este o zonă de creștere aici, chiar și în timpuri de criză, uh, oamenii sunt uh, fideli anumitor um, uh, etichete, chiar dacă uh, cumpără în cantități mai reduse. Să zicem, dacă cumpărăm un produs alimentar și știm că fermierul, de exemplu, are produse de calitate, o vom face chiar dacă nu știm prea multe despre celelalte verigi din lanț. Acum nu vreau să critic uh, um, retailerii, pentru că aceștia doresc să obțină întotdeauna informații bune despre produsele pe care le vând, însă clar informarea este esențială. Mai există un aspect esențial de uh, ilustrat uh, aici. Sunt uh, foarte uh, mulți uh, tineri sau uh, multe persoane la prima slujbă care sunt angajate în domeniul vânzării cu amănuntul. Aceștia poate la un moment dat vor renunța și vor găsi un alt fel de slujbă, însă important este să realizăm faptul că productivitatea acestui sector vine mai ales din tehnologia comunicației și informației. Și acum este momentul uh, ca această um, industrie să se dezvolte, însă avem nevoie de uh, abilități aici. E nevoie de um, lucrători uh, care să cunoască provocările vânzării cu amănuntul și, pe de altă parte, oameni care pot să aplice noile tehnologii, care știu să le folosească și acest element este unul cheie și toți actorii implicați și partenerii sociali s-a pus de acord asupra acestui lucru, spunând că e nevoie de uh, niște eforturi suplimentare aici. Și Digi uh, Ocupare uh, se ocupă de acest aspect pentru a încerca să îmbunătățească competențele celor, celor care lucrează în domeniu. Dacă ne gândim puțin la generația viitoare și la durabilitate și ne interesează doar consumatorii de astăzi, ci și cei viitori, uh, și ne gândim și la modul în care acest sector poate să joace un rol cheie în uh, influențarea uh, consumatorilor, e bine, e clar că trebuie să recunoaștem că se uh, îndeplinesc așteptările consumatorilor, dar în același timp aceste afaceri trebuie să fie responsabile din punct de vedere social și de mediu și asta ar avea un impact semnificativ atunci când ne îndreptăm spre o economie durabilă. Acum, uh, sincer, uh, nu uh, ne gândim prea mult la costurile de mediu pe care le presupune lanțul de distribuție, nu neapărat retailerii. Aceștia se plâng că adesea au informații limitate care le parvin în ceea ce privește performanța de mediu. Evident, a, a um, ofertei logistice. Însă se vorbește mult uh, în același timp uh, uh, despre utilizarea capacității de congelare sau despre iluminarea clădirilor chestiuni care sunt extrem de importante în ceea ce privește relația dintre sectorul proprietății comerciale și sectorul de retail. Deci sectorul proprietăților comerciale, cel care oferă clădirile pentru activitățile de retail. Dacă încercăm uh, să ne gândim că se vor dezvolta magazine ecologice, e clar că anumite uh, autorități sunt mai deschise la asemenea inițiative decât uh, altele. Se încearcă dezvoltarea unor rețele de asemenea magazine, pentru că există aici o, o nevoie, dar lucrurile trebuie împărtășite și diseminate. Colegii mei de la uh, DG Envy lucrează în acest domeniu, însă e clar că încă nu avem o metodologie clară pentru un produs ecologic comun și e clar că anumite state membre impun anumite metodologii și uh, retailerii care operează pe aceste piețe se confruntă cu posibilitatea unei fragmentări uh, între statele membre și aceasta, evident, este o provocare. Uh, planificarea urbanistică presupune și ea anumite întrebări. Întrebări în legătură cu uh, timpul de livrare a unor produse dintr-o regiune în, uh, într-alta, dintr-o localitate într-alta, uh, taxe care au impact asupra uh, utilizatorilor produselor și așa mai departe. Din uh, cercetările noastre este faptul că una dintre cele mai bune uh, metode uh, de a evita congestiile în trafic este să nu mai mergem noi la magazine, ci să aducem magazine mult mai aproape de noi. Din perspectiva consumatorilor, um, lipsa unui magazin în apropiere um, e o problemă, dar uh, comerțul electronic încă nu a rezolvat-o. Noi credem că este un potențial enorm pentru comerțul electronic, pentru a juca un rol aici. Domnul președinte știe că noi activăm și în domeniul comerțului electronic. Comerțul electronic astăzi uh, funcționează, sunt foarte multe cărți, să spunem, care se vând uh, online, însă doar uh, între 2 și 4% uh, dintre produsele cumpărate se cumpără pe internet. Interesant uh, acum e faptul că uh, diverse lanțuri de retail, uh, inclusiv aprozare, intră pe internet și acest sector încă poate fi dezvoltat. A trebuit să ajung la niște concluzii acum și mă voi referi la follow-up. Până acum am primit peste 100 de răspunsuri, deci pe durata verii. Cuzmea spunea și doamna Corața Bilde, nu putem trage niște concluzii pentru că acestea încă trebuie să ne mai uh, parvină uh, în contextul um, uh, The Single Market Act. Avem o conferință pe 27 octombrie pentru a informa uh, toate părțile interesate. Evident, sunteți și dumneavoastră invitați. Cum spunea și doamna raportor, uh, Președinția abordează această problemă, noi știm care suntem prioritățile noastre, știm care sunt ale dumneavoastră și suntem gata să mai discutăm lucrurile în cadrul acestei comisii. Și, uh, nu în ultimul rând, sunt foarte multe soluții care pot fi găsite în acest domeniu, ele vor fi uh, privite din perspectivă orizontală. Noi uh, la DigiMarket lucrăm împreună cu colegii din alte direcții generale și până la urmă sperăm că vom găsi soluțiile cele mai adecvate. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această oportunitate și aștept să văd care sunt comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, well, John, thank you very much indeed, as always. Mulțumim, John, uh, foarte mult uh, pentru că ne-ai provocat cu linia ta de gândire. E clar că e vorba despre o abordare foarte cuprinzătoare. Aș vrea să fac eu un comentariu înainte să dau cuvântul celorlalți colegi care vor să intervină. Comentariul meu se leagă neapărat de conținut, ci am, am observat faptul că la începutul prezentării foarte multe dintre aceste idei în legătură cu abordarea orizontală și single um, market act uh, domnului profesor, uh, le-a atribuit uh, domnul profesor Monti și raportului său, dar Practic, a existat uh, un raport aici în Parlament care chiar a venit cu ideea acelui Single, Act, uh, Single Market Act. Prin urmare, poate ar fi fost bine să menționăm și acest lucru. Nu te-am întrerupt în momentul respectiv, uh, însă sunt sigur că um, această informație va fi integrată pentru ca toată lumea să uh, înțeleagă că există o legătură între uh, ideile exprimate de profesorul Monti și cele exprimate în cadrul comisiei noastre. Aș dori să dau acum cuvântul um, uh, raportorului nostru, mai întâi pentru a face câteva comentarii și apoi raportelor din uh, umbră, doamna Lockhegard, domnul Trinta Filidis și doamna Styler din partea S și de deci, acum uh, doamna Corața Bild, doamna Styler, doamna Echebar, doamna Rulă, domnul Trenta Felidis și apoi și raportorii din umbră pe scurt. Doamna Corața Bild, aveți cuvânt. Mulțumesc, Malcolm. Aș dori să felicit uh, Comisia pentru această, um, acest raport extrem de cuprinzător și profesionist. Uh, am găsit niște soluții concrete în acest raport. Eu sunt o mică întreprinzătoare și um, mi se pare că am reușit să identificăm în raport aspecte asupra cărora ne vom axa. E clar că trebuie să ne axăm doar pe câteva elemente, nu putem să ne axăm pe toate. Aș dori să mă refer la un aspect extrem de important, poate cel mai important, și anume crearea de locuri de muncă pentru a lupta cu șomajul în Europa. Uh, sectorul vânzării cu amănuntul are aici un rol cheie de jucat. Nu aș vrea să intru în uh, detalii în legătură cu domeniile cheie, însă cred că ar fi bine să ne axăm pe acest lucru. Dar înainte de a mă exprima, aș dori să uh, ascult ce au de spus colegii. Eu am anumite idei, însă aș dori să văd care sunt uh, opiniile colegilor între ofertă și cerere, distribuție, distribuție către clienți, um, eficiență energetică și impactul de uh, mediu. Mulțumesc, Malcolm! Doamna Staller, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor și comisiei. Uh, raportul de astăzi, uh, cu siguranță, mi-a oferit foarte multe idei. Cred că aveți uh, dreptate că ocuparea forței de muncă este o chestiune extrem de importantă și la fel și modul în care sunt tratați oamenii la locul de muncă. Interesantă este însă varietatea și dumneavoastră ați subliniat-o foarte bine. Adică anumiți retailer investesc în instruirea și eficientizarea muncii angajaților lor, și ar trebui să ne gândim și la modul uh, în care am putea să încuraja pe cei care nu investesc în capitalul uman. Cum am putea să facem acest lucru? Oare să-i arătăm cu degetul sau să-i recompensăm pe cei care fac aceste investiții? Orice statistică în acest uh, domeniu ne arată uh, câți retailer uh, aplică uh, standardele existente și metodologie în ceea ce privește instruirea angajaților. Eu pot să spun doar că în Scoția, sindicatul care reprezintă pe cei care uh, lucrează în sectorul uh, vânzării cu amănuntul luptă foarte mult împotriva violenței la locul de muncă. A existat campanii importante în acest domeniu pentru că nimeni nu trebuie să trăiască într-un mediu în care violența uh, există. Ar fi păcat să se întâmple asta în domeniul vânzării cu amănuntul. În ceea ce privește tehnologia comunicației și informației și uh, vânzarea cu amănuntul, E clar că dacă n-ar fi existat uh, aceste progrese tehnologice, poate n-am uh, fi progresat uh, nici în acest sector. Foarte multe lucruri s-au întâmplat în acest sector deja de foarte mulți ani încoace. Atunci când e vorba despre producători, uh, consumatori, relații tranzac- de tranzacții um, între aceștia, oricum domeniul este fascinant. Dar care este principala etapă care uh, urmează? V-ați referit uh, și la comerțul electronic. Știm că foarte multe supermarketuri au și opțiuni online. Mulți sunt încântați de acest lucru pentru că bunurile le sunt uh, uh, pur și simplu aduse la ușă. Uh, însă există și cetățeni care trăiesc în zone izolate care nu apreciază neapărat acest tip de comerț. Acești consumatori ar trebui și ei uh, să uh, beneficieze de uh, asemenea servicii. În ceea ce vește planificarea, evident, subiectul este extrem de spinos. Vorbim sunt niște condiții economice dure de-a lungul mm, și de latul Europei și Adesea se spune că în sectorul vânzării cu amănuntul și în sectorul uh, proprietăților se cumpără uh, spații pentru magazine, se investește și a trebuit să vedem aici uh, care a fost impactul crizei asupra acestui uh, sector. Cât privește schimbarea climatică și doamna raportor s-a referit la ea și e clar că anumiți retailer doresc să-și reducă emisiile de carbon. E clar că de ani de zile elaborăm bune practici uh, dar e greu de înțeles de ce unii uh, pur și simplu aplică aceste bune practici și alții nu. E clar că există foarte mult potențial aici uh, și sectorul vânzării cu amănuntul este unul extrem de important. Și acum revenim la problema ocupării forței de muncă. Foarte mulți care lucrează în acest sector Uh, fac niște lucruri extrem de importante, dar poate acestea nu sunt uh, apreciate așa cum uh, trebuie. Oricum, vă mulțumim că ați venit astăzi aici, că ne-ați prezentat toate aceste lucruri și eu cu siguranță voi pleca mai informată de la această reuniune. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Catherine. Um, uh, Mr. Mulțumim foarte mult, Catherine. Domnul Lochegard are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru că ne-a prezentat aceste lucruri. Dați-mi voie să continui în danez acum. Voi fi succint. Am primit un raport din partea comisiei care este extrem de interesant. Domeniul este interesant, așa cum au spus și antevorbitorii mei, și e clar din acest raport că domeniul este extrem de complex. Se pare că până la urmă direcțiile generale trebuie să ajungă la un compromis atunci când vine vorba despre prezentarea unor idei sau a unor uh, comunicări. Cum au spus uh, și alții, aici avem de-a face cu o provocare. Trebuie să discutăm modul în care am putea restrânge puțin uh, lucrurile. Prima reuniune a raportorilor din umbră s-a axat uh, pe modul în care am putea realiza acest lucru. Sunt niște priorități clare în raport și depinde de noi, cei din cadrul acestei comisii, să găsim uh, un echilibru, să discutăm uh, exact subiectele importante în raportul final. Am putea discuta diferențele de preț uh, uriașe care există pe piața internă și acestea reflectă starea uh, pieții interne. Aș dori, după părerea mea, să ne referim și la comerțul electronic, care a fost menționat și în prezentarea Comisiei și care ajută uh, la uh, obținerea transparenței pe piață. Mai sunt și alte subiecte importante la care ne-am putea referi, de exemplu, condiții contractuale rezonabile, uh, drepturile de proprietate intelectuală și mai departe. Aștept să primesc niște propuneri excelente uh, pentru uh, raportul propriu al Comisiei să existe elemente legate de întreprinderi sau cetățeni și mi-ar plăcea să putem să stabilim niște priorități atunci când vine vorba despre aceste 20 de domenii. Am identificat lucrurile, dar acum trebuie să avem niște instrumente cu care să le abordăm pe viitor. S-ar putea să organizăm, de exemplu, o audiere în cadrul acestei uh, comisii, să invităm uh, consumatori sau companii să ne ajute să stabilim aceste priorități. Pentru că acestea sunt uh, persoanele care cunosc cel mai bine cum stau lucrurile. Ar fi bine să organizăm așadar o audiere cu companiile, să vedem ce au și ele de spus. N-aș dori să mă limitez însă prea mult uh, la acest punct, ci aș dori să îi rog pe uh, raportorii din umbră să se asigure că vom găsi prioritățile adecvate pentru a restrânge puțin domeniul de aplica aplicare și de-abia aștept cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lockingard. Um, această sugestie este una foarte bună și doamna Curața Bil se va referi la ea puțin mai târziu. Cât privește uh, calendarul, vom refer reflecta puțin la aspectele care sunt incluse în Single Market Act. Doamna Curața Bild uh, dorește să se asigure și că elemente legate de această lege vor fi incluse în raportul ei. Doamna Rul are cuvântul. Sunt de acord. Și prezentarea și raportul mi se pare fascinante. Abia astăzi m-am ocupat de această temă. V-am spus că în cadrul grupului parlamentar nu am uh, discutat încă despre un posibil responsabil. Există trei persoane interesante, interesate. Vom vedea cine va primi mandatul. În orice caz, uh, consider că trebuie să ne stabili niște priorități, pentru că nu putem acoperi totul într-un proiect de inițiativă. E bine să organizăm o audiere pentru a vedea care sunt adevăratele probleme. Uh, Uh, durabilitate în sistem și problema transparenței lanțului de furnizare uh, sunt uh, elemente cheie, după părerea mea. Cunosc asta din domeniul ecologic, unde există probleme la nivelul transparenței, etc. Există în continuare probleme în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Cunosc problema din practică și cred că uh, Uh, deja am spus care sunt cuvintele cheie în următoarele noastre eforturi, însă trebuie să ne asigurăm că vom reuși să facem legătura cu, între acest raport și celelalte rapoarte pe care le-am făcut, și anume raportul domnului Fox cu privire la alimente sau raportul privind comerțul electronic. Trebuie să creăm o legătură între aceste rapoarte pentru a nu du- duplica munca. Uh, reprezentanții autorităților comunale mi-au transmis faptul că, din pricina tendințelor demografice, în zona rurală numărul locuitorilor scade. Prin urmare, am putea să ne întrebăm dacă uh, Uh, nu ar fi bine să ne gândim la introducerea unor servicii publice pentru uh, furnizarea de alimente, etc., acestor puțini oameni rămași în unele zone rurale, pentru că există comerț cu, comercianți cu amănuntul care și-au închis uh, porțile. Aceasta ar fi o, o opțiune, însă, în orice caz, pe ansamblu, cu privire la acest raport, e clar că trebuie să ne gândim la una, două, trei lucruri pe care să le discutăm în detaliu și mai apoi vom prelua din alte rapoarte lucrurile importante. Domnul Teocratis. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc reprezentantului uh, Comisiei pentru această analiză cuprinzătoare care a subliniat aspectele relevante. Reprezentantul Comisiei s-a referit și la provocările pe care le avem. Suntem de acord că trebuie să construim piața vânzării cu amănuntul în Europa și știm uh, ceea ce domnul a subliniat foarte clar, și anume că piața vânzării cu amănuntul oferă locuri de muncă unor, uh, unui număr mare de oameni. De aceea, propunerea noastră ar trebui să respecte produsele din toate statele membre. ar trebui să ajungem în momentul în care uh, Uh, ar exista un număr mic de produse europene care vor circula pe tot cuprinsul Europei. Avem nevoie să susținem producția locală și agricultura locală. Prin urmare, uh, dorim să vedem modul în care doamna Corața Bild va trata toate aceste uh, chestiuni. Evident, ne arătăm disponibilitatea de a coopera cu dânsa pe durata discuțiilor. Mulțumesc! Acum aș dori să aduc și eu câteva uh, contribuții ca raportor din umbră din partea grupului meu. Aș dori să vă spun mai întâi că sunt de acord cu colegii care spuneau că domeniul de aplicare al raportului doamnei Corața Bild uh, e ceva ce trebuie discutat uh, de către raportorii din umbră. Trebuie să ne asigurăm că aducem un plus de valoare prin acest raport și că în același timp nu înaintăm pe terenul de acțiune la altor comisii. Uh, în acest context, colaborarea cu Comisia Agri este extrem de importantă. A existat un studiu foarte interesant uh, al Digi uh, Agri în legătură cu produsele tradiționale care s-a axat pe multe dintre subiectele care au fost incluse aici. Domnul Filidis a încurajat echilibrul care trebuie găsit uh, între produsele europene și produsele um, elaborate la nivel local. Și aici se includ și chestiunile legate de durabilitate și transport. Parlamentul tocmai a votat un raport în acest sens, uh, um, un raport controversat, însă noi ne-am exprimat opinia în legătură cu acest uh, raport și așa ajung la o opinie mai vastă și anume că pe mine, în prezentarea dumneavoastră, m-a uimit uh, faptul că vorbiți despre abordare integrată. De fapt, uh, problema cheie pentru mine este tocmai acea rețea uh, de distribuție și modul în care aceasta operează. Aș dori să am o atitudine critică și să vă spun că mi se pare că ați confundat puțin uh, chestiunea, uh, lucrul atunci când v-ați referit la practicile comerciale neloiale. Legislația în acest uh, domeniu, pe care nu trebuie să vă subliniez eu pentru că dumneavoastră activați în acest domeniu, uh, E bine, dumneavoastră, uh, practic, v-ați referit la niște practici anticoncurențiale și mm, mă surprinde modul că, faptul că nu v-ați gândit la modul în care operează concurența. Restricțiile la uh, oferta de bunuri transfrontalieră reprezintă o încălcare severă a legislației în domeniul concurenței. Cum spuneați și dumneavoastră, sunt niște subiecte aici care îi uh, vizează pe retailerii care merg să cumpere uh, produse uh, de firmă ongro în alte state. După părerea mea, aceasta este o problemă de concurență. Apoi, tot în legătură cu integrarea, doream să vă spun următoarele. Acum avem tabelul de scoruri al pieței interne care reprezintă informații cruciale pentru activitatea dumneavoastră. Însă acest tabel de scoruri arată niște discrepanțe de prețuri uriașe de la un stat la altul care nu pot fi um, explicate de o funcționare normală a pieței. Aș dori să știu dacă veți lua în serios această problemă a concurenței, pentru că eu cred că este uh, o chestiune extrem de importantă. Uh, comerțul electronic uh, între întreprinderi, disponibilitatea um, de a cumpăra uh, cu ridicata la nivel de consumator și la nivel transfrontalier, sunt niște oportunități uh, pentru deschiderea lanțului de distribuție și mi se pare că aceste elemente nu au fost acoperite așa cum trebuie în prezentarea dumneavoastră. Aș dori să văd așa ce gândiți în legătură cu acest subiect. În al doilea rând, al doilea comentariu al meu se leagă de întreaga structură a lanțului de vânzare cu amănuntul. Mai mulți colegi s-au referit la acest aspect deja. În anumite state au existat îngrijorări în legătură cu uh, comercianții mari în domeniul retailului. Uh, ați vorbit și despre uh, planificarea construcțiilor în acest sector chestiuni foarte importante. Și când v-ați referit la aceste solicitări de construcție, m-am gândit la faptul că foarte multe state se vor gândi la adevăratul echilibru al forțelor în domeniul vânzării cu amănuntului. În Regatul Unit, uh, s-a pus problema unor restricții uh, în ceea ce privește planificarea construcțiilor pentru a oferi mai multe șanse uh, retailerilor și pentru a încuraja concurența între ei. Există o tensiune așadar care există în sistem. Condu condițiile impuse însă de uh, lanțurile mari de vânzare cu amănuntul sunt uh, unele care trebuie luate în considerare. mă gândeam și la anumite informații pe care le-am primit ieri. Doamna Șalemos, din partea comisiei noastre, a fost prezentă la acea masă roturdă, nu știu dacă și doamna Steller, dar cred că și doamna, domnul Lockegaard a fost prezent, unde ni s-a uh, prezentat uh, operarea pachetului uh, uh pentru bunuri, uh, care e un lucru foarte bun și uh, cred eu că ar trebui să continuați cu uh, această abordare transsectorială deschisă la nivel de comisie. Am avut uh, și un uh, studiu de caz uh, primit din partea unui producător de jucării care dovedea clar o aplicare inconsecventă a standardelor privind bunurile în diverse state. Însă, când a fost întrebată această persoană care e problema, se pare că nu autoritățile erau restrictive, ci, uh, de fapt, uh, ranțurile de retail solicitau testarea produselor acestei firme uh, pentru ca apoi acestea să poată fi vândute. Producătorul uh, era din Olanda, sublinia mereu faptul că produsele sale au fost testate de autoritățile competente din Olanda, însă lanțurile de retail uh, nu țineau cont de acest lucru și solicitau propria lor uh, testare. Deci această atitudine uh, Uh, pur și simplu uh, blochează piața internă în ciuda eforturilor dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de la Digi Enterprise. Dacă ne axăm pe aceste chestiuni, noi, ca și comisie, am putea să ne aducem proprii. Nicăieri, uh, în raportul dumneavoastră, nu am regăsit problema legată de standardele aplicate de vânzătorii cu amănuntul și uh, de divergența uh, regulilor din acest domeniu. Cred însă că în acest uh, caz regulile nu sunt încălcate în ceea ce privește practicile comerciale neloiale. Uneori există practici uh, uh, neloiale în domeniul uh, tranzacțiilor efectuate între întreprinderi. Însă am dorit să știm cum își gestionează retailerii lanțul de distribuție și cum pot să impună niște standarde care pot să submineze eforturile noastre de a reglementa piața. Cum pot să refuze accesul micilor întreprinderi în lanțul de distribuție? Bine, aceasta este întrebarea cheie și pe asta trebuie să se axeze raportul dumneavoastră. Ar trebui uh, prin urmare, să uh, rețineți acest aspect. Nu cred că ați făcut-o până acum, chiar dacă asta înseamnă că am o atitudine foarte critică. Știu că doamna Corața Bilt îmi împărtășește uh, opiniile. More remark about Germany. I know that... Aș dori să fac un comentariu legătură cu Germania. Eu cunosc această problemă și am discutat chestiunea în uh, contextul directivei privind jucăriile. Uh, dacă lucrurile ar funcționa așa cum trebuie, n-am mai avea această problemă. Maybe we should put this on, re-back, put this back on the agenda though. Prin urmare, subiectul ar trebui trecut din nou pe ordinea de zi a comisiei noastre. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Avart este aici, dar a venit pentru următorul punct. Dau uh, acum cuvântul uh, domnului uh, Benjamin din partea comisiei pentru a se apăra de criticile mele și pentru a răspunde și la comentariile plăcute pe care le-a uh, primit. Dar oricum, criticile mele sunt constructive. Aș dar aveți cuvântul pentru a ne spune care este opinia dumneavoastră în legătură cu aceste comentarii, pe care întoarcem la doamna Curața Bild pentru uh, calendarul activităților. Mai întâi de toate vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentariile constructive pe care le-am primit încântat. Vă mulțumesc și pentru uh, laude. Însă îmi dau seama că au apărut și o serie de întrebări. Dați-mi voie să revin la ultima dumneavoastră intervenție, domnule președinte. Un lucru foarte important. Această problemă legată de încurajarea investițiilor în capitalul uman, dumneavoastră, domnule președinte, că eu nu menționasem acest subiect, ei bine, vă, con- vă contrazic încercasem să transmit această idee. Ideea este următoarea. Dacă reușim să oferim puterne, suficientă încredere consumatorului pentru a cere anumite standarde de calitate din partea comerciantului cu amănuntul, atunci situația se va îmbunătăți. Deocamdată, informațiile de care beneficiază consumatorul sunt reduse. Pe de altă parte, în momentul în care vorbești direct cu comercianții cu amănuntul și le ceri anumite standarde, atunci ei aplică totul uh, ne dăm seama că se investește în urma acestor demersuri în capitalul uh, uman. Una dintre chestiunile pe care le-am uh, observat în uh, domeniu este următorul. În momentul în care un uh, consumator se întoarce la magazin pentru a returna un uh, obiect care de fapt funcționează perfect, iar uh, vânzătorul nu își dă lucru, uh, seama de lucrul acesta, ci îi, îi dă un nou obiect, care, lăsând vechiul obiect să fie trimis din nou la producător, ei bine, toată această situație generează o falsă returnări comercianților care sunt nemulțumiți de lucrul acesta și care încearcă să îmbunătățească situația prin investind mai mult în în formarea angajaților lor. În ceea ce privește violența la locul de muncă, dați-mi voie să vă informez că a existat un exemplu de genul acesta în Regatul Unit. Actorii sociali din Uniunea Europeană însă tocmai au agrementat un cod de conduită la nivel uh, european. Așadar, există un astfel de cod uh, de conduită uh, ne-am ocupat de toată problema. După cum spunea domnul pre- președinte, cred uh, că putem să vă oferim mai multe informații legate de inițiative care sunt în curs de derulare, inițiative ale Comisiei și care nu trebuie neapărat să fie tratate și de către Parlament. Revenind acum la impactul uh, crizei economice asupra planificărilor ne-am dat seama că există reguli, acorduri uh, în statele membre în ceea ce privește contractele de închiriere. În alte state membre există însă mai multă flexibilitate. S-a ajuns la concluzia că comerțul cu amănuntul uh, are parte de mai puține flexibilitate un comerciant cu amănuntul, a, căror, a cărei chirie crește foarte, foarte mult, nu se poate muta la 20 de km distanță pentru a obține o chirie mai avantajoasă, pentru că și-ar pierde toate, uh, toată clietena. S-a descoperit faptul că unele contracte de închiriere în unele state membre au anumite prevederi uh, flexibile. Prin uh, Uh, urmare, în, uh, în unele state membre, uh, chiriile, um, suma achitată de către comerciant crește sau scade în funcție de situația economică, pe când în alte state membre însă aceste contracte de închiriere sunt foarte rigide și se impună o anumită sumă standard care trebuie să fie achitată indiferent de situația prin care se, cu care se confruntă comerciantul. comerciantul sectorul comerțului cu amănuntul încearcă practic să, să reglementeze în sine aceste uh, probleme, încearcă să-și găsească uh, proprii, proprii lideri, însă au nevoie și de ajutorul uh, meu. Ajutorul nostru, de fapt. Cred că problema lanțului de distribuție este într-adevăr problema esențială. În momentul în care spun că legea competiției nu se aplică, spun asta din două motive. Pe de o parte, din punct de vedere tehnic, există acorduri, abuz de dom- poziție dominantă și atunci se poate folosi uh, legislația pentru a rectifica lucrurile. Însă problema ei, după cum spuneam, de două are două părți. Vorbim, nu vorbim despre condiții economice neloiale de concurență neloială, ci vorbim despre uh, relațiile dintre companii, business to business. Din pricina diferențelor de capacitate între diferitele companii, anumite Uh, companii pot impune condiții abuzive pe care nimeni nu le va da uh, de gol. Asta deoarece există această relație de dominație între marele comerciant și uh, comercianții mici. Comercianții mici nu au curajul să să devoaleze relațiile, condițiile neloiale impuse de uh, comerciantul mai mare din cauza faptului că ar pierde totul. Asta se întâmplă în situațiile acelea în care balanța de putere este dezechilibrată. Pentru că odată ce uh, cel, partenerul slab ar da de gol, uh, l-ar da de gol pe partenerul puternic, atunci, după cum spuneam, și-ar pierde uh, întreaga cote de piață. Comisia, Parlamentul încearcă să rectifice aceste probleme care pot apărea în cadrul lanțului de distribuție. Însă ne dăm seama uh, pe, de faptul că nu lipsa legislației este problema, ci tocmai lipsa stimulentelor necesare pentru aplicarea legislației existente. Nu știu care ar putea fi soluția pentru rectificarea acestei probleme, însă îmi dau seama că este o problemă critică ce se propagă în, întreag, în întregul lanț de distribuție. Din punctul de vedere al pieței interne, uh, toate acestea duc la problema pe care ați subliniat-o și dumneavoastră, diferența de prețuri. Există motive fondate pentru diferențe de, prețe, de prețuri. În raportul nostru însă am arătat faptul că una dintre cauzele acestea este PIB-ul pe cap de locuitor. de a aștepta că în cazul uh, economiilor dezvoltate, prețurile ar trebui să fie uh, mai, uh, mai crescute. În cazul în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mare, atunci prețul ar trebui să fie mai mare de asemenea. Însă ne dăm seama că, din contră, în uh, cazul statelor cu un PIB scăzut pe cap de locuitor, prețurile sunt mai mari. Asta nu doar din cauza uh, comercianților cu amănuntul, ci din pricina faptului că piața proprietăților nu funcționează bine. De asemenea, uh, există probleme uh, legate de legi, nu neapărat legi ale concurenței, ci uh, legi care practic fac imposibilă importarea unor produse mai ieftine din uh, locuri de origine mai ieftine. Prin urmare, există mai multe cauze care generează această discrepanță a prețurilor. Bine, nu le-am menționat pe toate, însă pot să o fac dacă îți dorești. În orice caz, este o problemă esențială pentru IMM-uri de, uh, pentru toate IMM-urile. În ceea ce privește standardele acum și dădeai un exemplu, exemplu jucăriilor. Ei bine, în acest uh, caz, e clar, uh, este o problemă de management de risc. Responsabilitatea revine comerciantului cu amănuntul. Însă, în același timp, ne-am dat seama că uh, testele naționale sau organismele naționale care se ocupă de evaluări sunt uh, mult mai uh, severi când vine vorba de obținerea de uh, informații cu privire la produse străine. Produsele interne sunt uh, verificate conform standardelor naționale, însă odată ce avem de-a face cu un import, organismele autorizate la nivel național sunt cele care nu recunosc neapărat standardele uh, aplicate în statul de proven- proveniență. Așadar, aceasta este o problemă complexă. Ați putea să vă ocupați uh, de această temă. Uh, Uh, cred că această, această discrepanță generează de asemenea și discrepanța de prețuri. În uh, ultimul rând îmi cer scuze că nu m-am referit la uh, faptul că această idee a actului privind piața unică a fost generată practic de Comisia IMCO. Îmi cer scuze, îmi cer scuzul scuze tuturor uh, celor care au lucrat la raportul care a stat la baza acestui viitor document. Nu o să repet greșeala niciodată altcândva. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, Jean, pentru uh, dialogul pe, constant pe care l-ai cu comisia noastră. Cred că ai făcut uh, sugestii extrem de constructive, însă există o serie de probleme suplimentare și trebuie să legăm totul de activitatea de până acum a comisiei noastre. Și doamna Charles de Meuse se uh, ocupă cu siguranța produselor pentru consumatori. Sunt sigur că împreună cu doamna Corața Bilt va putea să uh, să găsească soluții mai bune. Îi vă da acum cuvântul. Uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, Malcolm. Deja am impresia după această discuție extrem de interesantă cu raportorii din umbră că vom conlucra foarte bine. Mulțumesc pentru aceste comentarii care deja ne-au ajutat să identificăm domeniul de aplicare. Trebuie să identificăm un domeniu clar de aplicare și cât de limitat va fi acesta, pentru că altfel nu vom putea să ajungem la o propunere aprofundată și care pune accentul pe rezultate. Trebuie să identificăm uh, Uh, măsurile care pot să aducă o diferență la nivel comunitar. Trebuie să identificăm uh, locurile unde putem uh, elimina fragmentarea și unde regulile comune vor, au un impact optim. În ceea ce privește planificarea urbană, aceasta este extrem de importantă, este făcută deseori la nivel municipal, și mă îndoiesc că vom putea să reușim să aplicăm asemenea idei la nivel atât de local. Vă reamintesc că sunt o fundamentalistă a pieței interne. Cred în piața internă, însă cred de asemenea că sectorul uh, comerțului cu amănântul este unul, uh, un pilon al pieței interne. Și oriunde este posibil, încerc să tind spre armonizarea deplină. În ceea ce privește fermele, uh, nu trebuie să mă convingi, Malcolm. Uh, trebuie să nu trebuie să, decât să păstrez mod, propunerile mele, moțiunile mele, pentru că nu vreau o cru- de ideologică. Trebuie să uh, remediem o problemă majoră cu care se confruntă majoritatea uh, Uh, companiilor mici din Europa, care este puterea de dominanță a marilor uh, lanțuri de supermarketuri. Vă mulțumesc tuturor și aștept uh, conlucrarea cu dumneavoastră. Foarte mulțumesc, spune președinte, în ceea ce privește calendarul. Da. Pot să iau cuvântul, spune doamna raportor? Dacă vom avea o audiere, atunci acest calendar se poate schimba deci poate ar fi mai bine să lăsăm des- deschis calendarul până când decideți ceea ce vreți să faceți. Aceasta este sugestia mea. Vreau doar să răspund că am cerut deja o audiere, nu am menționat acest lucru astăzi pentru că va fi o decizie a coordonatorilor. Am uh, cerut secretariatului dacă putem revizui calendarul pentru a ne acorda mai mult timp pentru audiere și pentru consultări. Uh, vom face sugestii noi, însă acest lucru se va întâmpla probabil anul viitor. Nu vom termina acest raport anul acesta. Sunt de acord și oricum așteptăm acest nou act al pieței interne în jurul lunii octombrie, la mijlocul lunii octombrie. Mă așteptam să aveți o audiere sau un atelier și să așteptați rezultatele acesteia. Vă mulțumesc, așteptăm foarte mult rezultatul muncii dumneavoastră entuziaste. Să trecem atunci la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, prima uh, schimbare de opinii, primul schimb de opinii în legătură cu opul în comun cu Comisia Industrie, în legătură cu o politică industrială pentru era globalizării. V-aș ruga să păstrați liniștea cei care părăsiți sala. Cred că domnul Kreutzmann ne va explica că este una dintre politicile cheie de pe ordinea de zi 2020. Așteptăm un document din partea Comisiei care va elabora aceste planuri. Mi se pare că am văzut un uh, asemenea document la un moment dat Așteptăm calendarul Comisiei ITRE. Domnul Kreutzmann, ca raportor, uh, probabil ne va spune mai multe din ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important să avem o politică industrială în Europa și aș dori să Iau notă că dacă îl examinăm și examinăm măsura în care politica industrială contribuie la PIB, observăm că există structuri foarte diferite în Europa. Dacă luăm exemplul Germaniei, 25% din producția industrială își aduce o producție la PIB, dacă ne referim la Anglia, mai mult de Așadar, apare problema dacă statele membre individuale au un interes să aibă o politică industrială europeană. Am văzut uh, în timpul crizei financiare că uh, Germania are exporturi puternice, o producție industrială puternică, ceea ce a contribuit la PIB cu 3%. Industria a fost o adevărată uh, locomotivă în Europa și mulți se întreabă dacă nu ar trebui să facă mai mult pentru a consolida standardele, pentru a se produce mai mult la nivel industrial. În mod clar, este la latitudinea statelor membre să decidă măsura în care își vor forma politica pentru ca industria să fie un domeniu competitiv. Să nu uităm că trăim într-o lume globalizată, nu vorbim doar despre ce se întâmplă în Europa, trebuie să ne gândim la restul lumii. Însă nu acesta este obiectul dezbaterei de astăzi. Trebuie să avem posibilitatea în Europa să punem produsele pe piața globală. Ce ne-a prezentat domnul Lange din Comisia ITRE este o, un punct de început extrem de bun. Depinde ceea ce vom adăuga noi și trebuie să ne gândim la concepte și propuneri pentru piața internă. Eu voi pun, aș pune accentul pe piața internă, pe partea de piață internă, pentru că asta este, acesta este uh, subiectul cu care tratează comisia noastră. Propunerea domnului Lange acoperă uh, o serie de domenii, inovare, politica de cercetare, însă noi trebuie să ne asigurăm că piața internă este un factor decisiv al politicii industriale în Europa. În avizul meu este foarte clar că rolul politicii industriale nu este să planifice această politică, ci să stabilească condițiile oportune. Condiții pe care le vedem și în sectorul financiar. Însă trebuie să ne asigurăm că diversele companii au o marjă de manevră, că pot să găsească cele mai bune soluții într-un mediu competitiv. De aceea, atunci când stabilim condițiile cadru, trebuie să eliminăm cât mai mult birocrația. Piața internă trebuie să aibă un rol cheie în strategie. Raportul Monții a arătat deja că există uh, o necesitate de a acționa și că Comisia deja uh, caută uh, să obțină o armonizare și o eficiență mai mare. autoritățile naționale trebuie să aibă posibilitatea de a implementa mai bine legislația de piață. Acest lucru este crucial, avem, avem directive, legislații, însă există anumite directive care sunt încă în curs de implementare și se implementează diferit în statele membre. Inițiativa Comisiei de a reduce birocrația poate să fie în avantajul IMM-urilor. Trebuie să evităm prevederile contradictorii sau cele care se suprapun. Așadar, inițiativa de a reduce birocrația este una extrem de interesantă. Trebuie să avem și evaluări de impact în ceea ce privește competitivitatea industriei. Trebuie să ne asigurăm că aceasta va fi consolidată continuu sistemul de standarde europene trebuie să fie și el bine coordonat. Trebuie să, ca competitivitatea industriei noastre să crească. Bineînțeles, avem anumite structuri care trebuie păstrate. Contractele publice trebuie să fie atribuite mai transparent și cu standarde minime. Există posibilitatea de a introduce criterii suplimentare, cum ar fi criterii de mediu. Industria ne cere o protecție mai bună a drepturilor de proprietate intelectuală și noul acord în legătură cu brevetul european va uh, promova Uh, foarte mult inova, inovația în Europa. În ultimul rând, industria nu trebuie să sufere în urma impunerilor de reglementare care să îi afecteze competitivitatea la nivel global. Comercializarea emisiei, emisiilor poate să fie un instrument de piață bun, însă nu trebuie să uh, punem mai multe sarcini decât este necesar asupra industriei europene. Trebuie să ne aducem aminte de contextul global atunci când uh, elaborăm o politică de piață pentru Europa. Trebuie să ne asigurăm că uh, statele susțin tehnologiile cheie fără să aducă atingere tehnologiilor tradiționale. Statul trebuie să se asigure că se, va, că se vor accepta noile tehnologii uh, doar după o analiză științifică corespunzătoare. Politica industrială este importantă. Acest lucru se vede acum statele membre au spus că serviciile sunt uh, cheia succesului, însă pentru cazurile de catastrofă economică avem nevoie și de alte sectoare. Am spus că Regatul Unit are o contribuție de doar 15% a uh, industriei la PIB, um, însă trendurile s-au schimbat. Există acum un trend de re- reanimare a industriei pentru a crea mai multe locuri de muncă competitive în Marea în Regatul Unit, uh, fost uh, mare stat industrial, s-a văzut faptul că trebuie să se impulsioneze lucrurile pentru a schimba mentalitatea și acest lucru funcționează cu tehnologii noi sau prin modernizarea tehnologiilor vechi. Însă trebuie ca acestea să poată ajunge pe piață, o piață în care producătorii chinezi și americani deja sunt bine uh, stabiliți. În legătură cu calendarul, în octombrie avem o prezentare a proiectului de aviz, 11 octombrie. Termenul este 13 octombrie pentru amendamente, votul în data de 18 noiembrie. Aceasta este propunerea de calendar pe care vă fac. Mulțumesc, domnule Kreuzmann, pentru această prezentare cuprinzătoare. Salut pe domnul Manfred Bergman din partea Direcției Generale întreprinderi care îi vor da cuvântul. Îi voi da cuvântul. Uh, vreau doar să vă întreb pe dumneavoastră ca raportor. Eu văd că va fi o comunicare din partea Comisiei pe care încă nu am văzut-o în legătură cu o politică industrială pentru era globalizării, care va corespunde unui segment din raportul 2020. Nu mm, mi-a fost clar dacă domnul Langen intenționează să aștepte Uh, documentul comisiei sau să, raport, să finalizeze raportul înainte de prezentarea comisiei. Poate pot să ne întreb pe invitatul nostru data când comisia vrea să prezinte acest document. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că pot să încerc să vă spun, pot să vă spun că acest document este prevăzut pentru 27 octombrie. Este propus preadoptare. După aceea 6 noiembrie și piața unică 9 octombrie 19, 19 octombrie probabil în 27 octombrie va fi votul final, nu anticipăm dificultăți majore. Din acest motiv, am propus termenele pe care le-am propus și să ne adaptăm calendarul nostru pentru că am văzut că aveam nevoie de mai mult timp. Însă, mai degrabă, cred că este vorba de uh, comisia noastră dacă noi adoptăm raportul său în 13 octombrie, înseamnă că îl adoptăm înainte ca Comisia să emită documentul său. Rămânem la acest calendar în momentul actual, însă nu știu dacă domnul Langen nu dorește să își amâne raportul cu câteva săptămâni pentru a putea să uh, comenteze în legătură cu propunerea comisiei. Cred că dumneavoastră trebuie să discutați cu domnul Langen acest lucru. În mod clar, comisia a avansat destul de mult cu propunerea și vrem să ne aducem și noi contribuția la propunerea comisiei. Poate ar fi bine să ne exprimăm în legătură cu propunerea care ne va fi prezentată nouă în loc să anticipăm acest lucru. Da, când uh, decidem calendarul final, putem face acest lucru. Însă rămânem la calendarul actual. Avem raportori din umbră domnul Abad, domnul Corea de Campos, domnul Tiantafilidis. Deci i-aș invita să facă unul sau două comentarii pentru că mai avem până la raport și după aceea eventual domnul Bergman și putem încheia. Domnul Abad. Merci, monsieur, monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu calendarul, cred că dacă am putea avea o concordanță între comunicarea comisiei și uh, prezentarea raportului nostru, atunci uh, lucrurile stau chiar bine. Eu împărtășesc ceea ce s-a spus de către raportor, mai ales în legătură cu faptul că politica industrială trebuie să reprezinte o uh, prioritate. Ar reveni din această perspectivă asupra proprietății intelectuale. Cred că pentru foarte multă vreme am vrut să opunem politica industrială pieței interne, am avut uh, deocamdată două întâlniri importante, întâlnirea privind uh, Single Market Act și uh, cealaltă pentru politica industrială care va fi prezentată de comisie și cred că ar trebui puse împreună aceste două evenimente. Apoi, pe plan intern, cred că avem nevoie de o politică ambițioasă care să creeze oportunități pentru întreprinderi, mai ales pentru cele mai mici dintre ele. Noi trebuie să ne dăm uh, opinia în legătură cu impactul plăcii industriale în ceea ce privește piața internă și trebuie să abordăm uh, problema uh, renovării politi- uh, regândirii politicilor uh, pieței publice. O parte dintre aceste uh, politici ar putea viza întreprinderile mici și mijlocii. Ar trebui să punem uh, accentul asupra mizelor sociale și de mediu pentru a putea stimula inovația în domeniul achizițiilor publice. Trebuie să ne gândim de, de asemenea și la accesul la finanțare, să reducem ă, fragmentarea ă, pieței europene pentru capitalul de risc ă, și trebuie să facem niște eforturi pentru a găsi niște formule inovatoare, pentru a putea favoriza anumiți actori, așa cum am văzut și în cazul parteneriatelor public-private. politicile de stat și de reconstrucție trebuie să ne aducă în fața unui sector foarte inovator. Evident, uh, totul trebuie gândit uh, în prealabil și, de asemenea, interesează și dimensiunea externă a uh, pieței pentru a avea beneficii reciproce noi și partenerii noștri. Mă gândesc mai ales la reciprocitate în accesul la piața publică. Întreprinderile noastre au acces, au acces la uh, doar 35% din piețele străine, câtă vreme uh, din pia- la piața noastră au acces 75% dintre um, întreprinderile străine. Aș dori să spun și că o politică industrială europeană trebuie să fie ambițioasă și să fie însoțită de niște proiecte concrete. Acesta este oricum obiectul dezbaterilor um, actualmente și uh, Cred că ar trebui să profităm uh, și de acest raport pentru a fi ofensiv și pentru a promova o politică industrială compatibilă cu cerințele pieței interne. Well, thank you very much indeed for, for I think some extremely useful and important. Mulțumim pentru această contribuție, ați atins niște puncte extrem de importante. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să cooperăm și pe dimensiunea externă. Am avut niște discuții în legătură cu problema japoneză aici și asta pentru că sunt membru al delegației cu Japonia. Poate am reu reușit să înregistrăm niște mm, progrese și aici. Domnule profesor Corea de Campos, uh, veți putea lua cuvântul acum, apoi domnul Bergman uh, va lua cuvântul și domnul Kreuzman din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, în totalitate cu sugestiile făcute în legătură cu calendarul. Ori uh, cât de plin de imaginație am fi, cu siguranță vom putea fi incitați de uh, ceea ce se va prezenta în raportul Comisiei. Prin urmare, cel mai bine ar fi să gestionăm cadrul financiar pentru a putea beneficia cu toții. M-a încântat uh, să uh, aud opiniile exprimate de un uh, coleg Kreuzmann. Sunt de acord cu majoritatea opiniilor dânsului. Avem um, în fața noastră niște subiecte pe care le putem absorbi și din activitatea domnului Lang din Comisia ITRE. Pentru mulți ani, politica industrială uh, a fost ignorat, am ajuns și la punctul în care am spus că politica industrială n-ar trebui să mai existe. Dacă ascultăm puțin comparațiile pe care a făcut domnul Kreutzmann cu 25% în Germania, comparat cu 15% în Regatul Unit, veți putea vedea că aceste diferențe ne demonstrează faptul că avem nevoie de o armonizare a abordărilor. Toate acestea mai indică și importanța pieței unice, cât de importantă e ea în domeniul politicilor industriale, că vorbim despre achiziții publice, asigurarea transparenței uh, sau păstrarea unor standarde care sunt uh, atât de importante. Acoperim aici și problema brevetelor în aceeași măsură. Însă n-ar trebui să ne axăm pe perioada de acum 50 de ani, când am găsit anumite idei pentru politica industrială. Dacă ne gândim la tehnologia medicală, de exemplu, E clar că există foarte multe domenii în care noi suntem pionieri chiar și pe piețele asiatice. Um, sunt aici industrii mai complexe, mai complexe decât uh, industria medicală, um, industria îngrijirilor uh, medicale, să spunem sistemele noastre de sănătate. Prin urmare, lucrurile trebuie privite mai, uh, dintr-un unghi mai vast și să nu uităm nici uh, întreprinderile mici și mijlocii care pot să fie transformate și completate uh, prin industrii de nișă, care sunt importante în Europa. Aș dori ca și acest subiect așadar să fie abordat așa cum trebuie în raport. Sunt de acord cu comentariile care au fost uh, exprimate, sunt de acord și cu comentariile făcute deja de domnul uh, raportor și, uh, de asemenea, și comentariile domnului Avat au fost la subiect, în mare sunt sigur că vom colabora bine. În regulă, mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, însă Aș dori să-l invit pe domnul Bergman ca în câteva cuvinte, în câteva minute, să mai adauge uh, anumite elemente, să se refere la mm, punctele care vor fi tratate în viitoarea comunicare, după care domnul Kreutzmann va rezuma discuția. Dar bănuiesc că, că domnul Kreutzmann și secretarul nostru vor trebui să discute cu domnul Lange pentru a vedea care vor fi pașii de urmat. Așadar, uh, aveți cuvântul, domnule Bergman. Mulțumesc, domnule Harbour. E prematur să spunem care vor fi liniile generale până când textul nu va fi aprobat, însă e clar deja faptul că obiectivul va fi să păstrăm uh, o bază um, de producție diversă uh, în Europa. E un fapt care nu e nou pentru dumneavoastră, însă care n-a fost uh, neapărat foarte evident atunci când am uh, hotărât să trecem la o industrie bazată pe cunoaștere. Din toate comentariile pe care le-am uh, auzit aici și de pe urma discuțiilor din ITRE, pot să spun că sunt încrezător că Comisia și Parlamentul uh, uh, vor vorbi cu aceeași voce. Asta înseamnă că atât Comisia cât și Parlamentul Uh, se pare că consideră uh, centrale în, sub, în uh, discuție competitivitatea și creșterea și toate aceste elemente sunt importante. Am văzut deja proiectul de raport al domnului Lange și dacă doar numărăm cuvintele și vedem că deja apare de 30 de ori trimiterea la durabilitate și doar de 10 ori trimiterea la competitivitate, am putea să ne dorim un mai mare echilibru. Considerăm că nu există durabilitate fără competitivitate și că nu există competitivitate fără uh, inovație și fără uh, concurență. Și de aceea considerăm că ar trebui să uh, vedem aceste lucruri nu izolate, ci împreună, ca fiind parte a unui întreg. Aici includem și comunicarea noastră în ceea ce privește piața unică și politicile în domeniul comerțului și uh, eficiența resurselor. Nici aceste elemente nu trebuie uh, uitate. Când considerați că ceva lipsește din aceste inițiative, um, uitați-vă puțin și la celelalte inițiative, dacă nu cumva găsiți în ele trimite la ceea ce vă interesează. Un lucru devine foarte clar atunci când ne gândim la lecțiile învățate de pe urma crizei uh, economice și anume, uh, Um, aspectul uh, lanțului de distribuție, care este foarte important. Am uh, uh, urmărit și discuția legată de um, piața vânzării cu amănuntul. Nu putem consolida doar un singur element, doar o verigă din lanț, ci toate verigile trebuie luate în considerare. Iar asta înseamnă că trebuie să încercăm să facem totul pentru a evita delocalizarea elementelor individuale ale lanțului de valoare. Uh, pentru că dacă sunt localizate două sau trei elemente și celelalte vor urma. Asta ar trebui să evităm. O altă lecție pe care am învățat-o de pe urma crizei, care, ne va, uh, care va apărea ca atare în uh, comunicare, este conceptul uh, industriilor izolate, industriilor naționale, care nu mai oferă rezultatele dorite. Dacă ne gândim la producția de automobile, E clar că uh, aici există sectoare interdependente situate peste tot în Europa. Uh, lanțurile de valoare europea, uh, naționale în acest domeniu nu prea mai există, de aceea e nevoie de un lanț european, de guvernanță europeană. O guvernanță europeană puternică uh, e absolut necesară, iar când vine vorba să o îmbunătățim, ajungem la ceea ce spunea și domnul Grontman, să îmbunătățim, să consolidăm piața unică. În această comisie s-a tot spus faptul că piața unică este una dintre valorile pe care Uniunea Europeană le are în comparație cu restul lumii. Europa nu poate concura la capitolul costuri, nu poate concura la capitolul instituții sau infrastructură sau reglementări și de aceea uh, trebuie să facem uh, lucrurile bine și mai repede pentru că și alții se mișcă foarte repede. Punctul în care ne fleam acum nu ne ajunge. E nevoie așadar de o astfel de imagine asupra uh, competitivității. Să vedem uh, eventual care ar putea fi impactul industriei asupra competitivității. Acesta ar fi un element cheie pe care am dorit să-l promovăm. Apoi când vorbim despre standardizare, drepturile de proprietate intelectuală, și pentru această comisie ar fi important uh, să, facem, să se facă toate eforturile pentru a se reduce costurile uh, de a face afaceri în Europa. Asta implică activitatea acestei comisii și a instituțiilor uh, europene. Uh, costurile tranzacțiilor atunci când faci afaceri în Europa sunt în continuare foarte mari. Prin urmare, mediul juridic, mediul de afaceri sunt prea fragmentate și aici trebuie să facem eforturi. Așadar, trebuie să uh, verificăm atent legislația, să ne armonizăm, însă e clar că trebuie să vorbim toți cu, cu aceeași uh, voce. Mulțumesc! Se pare că ne lasă tehnologia, spune domnul uh, președinte. cred că e clar că acest raport va fi unul foarte interesant și așa se confirmă opinia colegilor că trebuie să ne punem de acord asupra calendarului pentru că sunt anumite puncte importante care trebuie revizuite. Mă bucur că ați um, luat uh, în considerare în, în manieră integrată anumite elemente. Și asta e un lucru încurajator. Domnule Crosman, mai aveți de făcut comentarii înainte să încheiem uh, ședința de dimineață? Vă mulțumesc. Domnul Bergman a spus multe. Însă cred că suntem cu toții de acord cât de importantă este politica industrială. Politica industrială trebuie să întărească industria, să o facă mai competitive, competitivă pe plan internațional. Noi ne axăm pe industrie, uh, în timp ce americanii pun accent pe servicii și acum se plâng de faptul că exportul spre China sau spre alte zone nu mai funcționează așa cum funcționa pe, pe cum funcționa în trecut. Noi ne dăm seama că fără o industrie puternică, nici sectorul serviciilor nu va fi unul puternic. În orice caz, sunt sigur că raportul va fi unul bun, pentru că cu toții ne gândim la aceleași obiective. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor pentru contribuțiile aduse. am decis ca în, în uh, cursul după amiezii să discutăm despre directiva privind serviciile. Domnul Kreuzmann spunea deja că trebuie să existe un, uh, trebuie să existe un parteneriat între producători și prestatorii de servicii. Uh, ne vom reîntâlni după amiază la ora 15.30, nu la ora 15. Spuneam că vom avea un grup de lucru cu privire la directiva privind serviciile. Ne vom reîntâlni în această zi, uh, în această sală. Vom avea un singur punct pe ordinea de zi uh, pentru, uh, pentru după amiază. Le amintesc coordonatorilor că ne vom reîntâlni mâine dimineață la ora 9, iar la ora 10.30 vom avea o altă audiere foarte importantă condusă de doamna de Moze cu privire la supravegherea pieței și siguranța generală a produselor. O serie de experți sunt invitați și uh, sper din tot sufletul că veți veni și dumneavoastră. Doamna de Moze va prezita întâlnirea. Eu personal voi merge mâine în numele Comisiei la Consiliul pentru